Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie komisji. Nim przejdziemy do... Dragi colegi, începem lucrările noastre. Și intrăm uh, în subiect direct, schimb de vederi cu domnul ministrul agriculturii al Statelor Unite, secretar uh, domnul Vilșac Tom. Apoi vom discuta chestiuni mai practice, adoptarea ordinii de zi, punctul 13. Okay. Now is okay? Okay. We can start. Dacă e în regulă, putem să începem. Așadar. Asta będzie deci, discutat pe punctul 6. Jeśli chodzi o punkt siódmy, głosowanie, jeśli chodzi o środki După punctul 6, punctul 7, votul privitor la măsurile autonome pentru Republica Tunis. Problema tehnică. Now, I think that now it's okay. Cred că s-a rezolvat acum. Bun, putem să începem. Um, <clears throat> vă spuneam, după punctul 6 vom discuta punctul 7. Votul este amânat pe 11 ianuarie. Vom discuta doar amendamentele la punctul respectiv, vom vota în ianuarie doar. această această reuniune este și pe internet difuzată. Toate limbile sunt acoperite cu excepția limbei estoniene, malteză, slovacă și limba gaelică. Joi de la 11.30 la 13.30, reuniune extraordinară. Vom avea un schimb de eh, vederi cu ambasadorul FAO cu ocazia Anului Internațional al Solurilor. Comisii nașei, comisii Envi, comisii DV. O întâlnire comună cu cei de la DV și de la Envi. Așadar, uh, vreau să vă invit să vizitați expoziția care are loc la etajul 3 aici, uh, nu în clădirea ASP. Deci expoziție cu ocazia Anului Internațional al Solurilor. Iată principalele mesaje din partea președintelui. Pe 9 decembrie vom avea un seminar, vom discuta mai târziu. Punctul 3, aprobarea ordinii de zi la procesul verbal, dacă nu sunteți de acord, puteți să ne spuneți la sfârșitul ședinței și după aceste elemente tehnice intrăm în miezul lucrurilor. Piesa de rezistență ordinii de zi, face mare plăcere să-l invit pe domnul Tom Vilșac, secretar de stat din Statele Unite pentru Agricultură, care a acceptat invitația noastră pentru a avea împreună un schimb de vederi. Vă mulțumesc pentru prezență. Ne bucurăm mult că sunteți aici pentru această dezbatere, acest schimb de vederi. Vom avea astfel informații direct de la sursă din partea dumneavoastră. Este o mare plăcere prezența dumneavoastră aici și sunt sigur că acest schimb de vederi în momentul actual și în contextul actual, mă refer la TTIP, dar mai sunt și alte aspecte. În sfârșit, în acest context, zic eu că se impune un uh, schimb de vederi care nu va face decât să ne apropie pozițiile noastre respective. Știm că aveți o mare experiență în domeniul politicii agricole. Sunteți uh, un colaborator uh, foarte activ al președintelui Obama de când acesta și-a intrat în funcție și mulțumită dumneavoastră vom putea să știm mai multe despre viziunea dumneavoastră pe viitor. După atâția ani, după atâta experiență, ne bucurăm că ați venit. Dorim să ascultăm, să știm ce ne veți spune, să avem un schimb de păreri, de opinii, pentru a afla mai multe despre chestiunile cele mai pertinente în optica dumneavoastră, de pildă TTIP, această zonă de liber schimb care este într-adevăr o mare provocare, dar este și o oportunitate enormă de dezvoltare, nu numai pentru Statele Unite și pentru UE, poate să fie pur și simplu vorba de un exemplu uh, care să inspire alte acorduri comerciale pe viitor, mai ales când vine vorba de partea sanitară. Bun venit și aveți cuvântul, vă rog. Uh, uh, uh, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte extrem de amabile. Mă bucur foarte mult că am ocazia să vin aici, să răspund invitații dumneavoastră și mă bucur că membrii Parlamentului dumneavoastră și ai Comisiei dumneavoastră îmi dau ocazia să avem acest uh, schimb de vederi. Când am venit de la aeroport dimineața, n-am putut să mă împiedic să nu mă gândesc la prima mea vizită în Europa. Eram pe vremea aceea guvernator al statului Iowa și împreună cu guvernatorul lui uh, din Oklahoma și cu alți prieteni am călătorit aici în Europa și am mers în Franța pentru că eram uh, implicați uh, într-un uh, program pentru tineri și doream să ne inspirăm din modelul francez pentru a face asta și în Statele Unite. Ne interesa acest lucru. Am ajuns la o grădiniță, era ora de pauză, copiii mâncau câte ceva și am fost foarte surprins în momentul în care, la această pauză, copiii au primit fructe și legume, copii de 3-4 ani și și aveau uh, farfurii adevărată din porțelan și nu de plastic. Noi în Statele Unite nu folosim așa ceva la copii așa de mici și am fost extrem de, extrem de impresionat de modul în care francezii și cred că toți europenii Uh, par să respecte agricultura, producția de alimente, modul în care acestea sunt produse și și noi dorim să facem asta în Statele Unite, dorim, uh, bineînțeles, să facem asta și sub egida uh, doamnei Michelle Obama, care își dorește o alimentație mai sănătoasă pentru copii, în primii pași în viață, cu alimentație sănătoasă, sunt deosebit de importanți deci eh, ne-am dat seama că, de fapt, eh, avem poziții destul de comune eh, în agricultură și mi se pare că putem să trecem în revistă o serie de puncte comune și aș începe cu următorul aspect. Fermierii din țara noastră sunt exact ca și cei din Europa și aici și uh, în Statele Unite fermierii cred în munca serioasă, munca grea, sunt foarte mândri de rădăcinile lor, își doresc o agricultură durabilă, sustenabilă, au răspundere și știu că au răspundere față de viitoarele generații pentru a uh, oferi hrană și așa mai departe și ei uh, sunt mândri de aceste eforturi pe care le fac pentru a hrăni nu numai populația în Statele Unite, dar și uh, în întreaga lume, deci au o răspundere pe plan internațional, o resimt, dar cred că uh, își doresc de asemenea ca toți fermierii să aibă noi oportunități de piață și își dau seama că condițiile de producție de hrană vor fi din ce în ce mai dificile în viitor, mai ales în condițiile și în contextul legat de schimbările climatice, de mediu, uh, Știm bine ce se întâmplă, a început COP21 uh, la Paris, mă voi deplasa și acolo în curând vom discuta în ce măsură agricultura noastră poate să fie mai durabilă în viitor și cum vom putea să reducem foarte mult emisiile de dioxid de carbon pe o bază voluntară. Bineînțeles că agricultura este pusă sub întrebării de schimbările climatice, dar și de nevoia de noi produse. De aceea, agricultura înseamnă și mai multă flexibilitate și mai multă inovație. Și aș dori să transmit un mesaj aici, și anume că agricultura americană deseori nu este bine înțeleasă în Statele Unite și nu este înțeleasă nici în, pe celelalte continente, nici în Europa. Unii cred în Statele Unite că Mm, agricultura americană înseamnă o fermă gigantică de producție, dar nu este adevărat pentru că predomină fermele mici, familiale în Statele Unite. În ultimii șapte ani, de când am fost secretar de stat pentru agricultură, am avut această dorință de a încuraja diversitatea în sânul agriculturii americane. Este adevărat că foarte mulți fermieri în Statele Unite folosesc OMG-uri, este adevărat de asemenea că din ce în ce mai mulți Um, fermieri se orientează către agricultura bio și doresc metode de producție mai bio. De asemenea, uh, ei își diversifică producția, materii prime și așa mai departe, dar și uh, abordări mai de tip uh, conservaționist. Noi avem eforturi deosebite pentru a, um, asigura, a ne asigura că uh, uh, alimentele provin de pe o rază foarte mică în, în jurul uh, deci în jurul consumatorului, deci să se consume local. De asemenea, dorim și promovăm prezența femeilor în agricultura americană. Așadar, uh, sper că în cursul vizitei mele veți putea descoperi că agricultura americană nu este un monolit, ci e vorba de un peisaj extrem de diversificat. Cu toții suntem confruntați cu provocări enorme, în primul rând nevoile alimentare ale planetei noastre, unei populații în creștere. S-a estimat că va trebui să creștem producția alimentară cu 60 până la 70% uh, în următorii 30-40 de ani. Este o sarcină deosebit de uh, dificilă, mai ales când ne gândim și la schimbările climatice. Iată de ce Statele Unite au încercat să, au încercat să vadă modul în care pot uh, prin cercetarea științifică și prin inovare să creeze uh, o agricultură mai productivă și ne-am dat seama că fiecare uh, hectar uh, arabil este unul care poate să fie exploatat într-un fel sau altul și încercăm să înțelegem mai bine uh, natura profundă a terenului nostru arabil uh, și agricol, să știm ce putem uh, cultiva pe el, câtă apă îi trebuie și ce alte resurse trebuie folosite. Deci o agricultură a preciziei. De asemenea, uh, nu e nevorba neapărat de a crește producția per se, ci de a avea o, aliment, alimente mai sănătoase, mai bune. De aceea suntem și noi implicați în efort internațional de a reduce deșeuri alimentare. O treime din uh, produsele alimentare sunt aruncate, sunt risipite și este foarte clar, când avem atâta abundență în farfurie, nu ne gândim să reciclăm, nu ne gândim uh, că în alte părți nu există uh, mâncare, nu ne gândim la cum am putea stoca mai bine, dar ideea este de a reduce aceste, această risipă alimentară pe plan internațional și credem că putem să facem asta și în cazul acordurilor de liber schimb. În Statele Unite, aceste acorduri de liber schimb reprezintă un instrument de stabilizare pentru veniturile agricultorilor, pentru uh, Uh, veniturile agriculturii în general, pentru a promova exporturile, pentru a promova uh, locurile de muncă și știm bine că vorbim de milioane de locuri de muncă care pot fi create în cadrul acestor acorduri de liber schimb și credem și în consolidarea relațiilor. În general, acordul uh, alimentar nord-american ne-a prezentat, a avut rezultate foarte bune Statele Unite, Mexicul și Canada, cu toate au beneficiat de pe urma acestui uh, flux comercial sporit, cu toate țările au avut deci de profitat în mod pozitiv de pe urma acestui acord. Uh, în ce privește negocierile pentru alte acorduri acest timp, eu de acest tip cred că nu numai fermierii americani vor putea profita TTIP, ci și uh, în Europa Eh, se poate profita, dar și în, eh, în Asia, știm bine că clasa de mijloc, de pildă, a crescut foarte mult în acea, pe acest continent, am ajuns la 35 de milioane eh, de reprezentanți ai clasei mijlocii și e vorba aici de foarte mari, mari oportunități iar negocierile pentru TTIP, TTIP reprezintă tocmai un moment uh, propice pentru a putea să uh, avansăm mai bine cu aceste discuții și cu parteneriatul nostru cu Europa. Știm foarte bine că TTIP-ul uh, presupune o serie de probleme destul de greu de rezolvat. De pildă, siguranța alimentară. Noi abordăm într-un fel foarte diferit de ce se întâmplă aici în Europa. Uh, Ehm, în Europa e vorba de principiul preca precauției, în Statele Unite e vorba de evaluarea riscurilor. Pare să fie ceva foarte diferit, însă, de fapt, noi ne dorim cu tot același lucru, și anume alimente care să fie eh, destinate, într-adevăr, sau să fie bune pentru eh, consum. Și, bineînțeles, că în ce privește anumite eh, culturi anumite produse, în anumite zone în uh, Europa există uh, indicații geografice, de pildă în Statele Unite avem uh, un alt tip de protecție, de fapt e vorba de mărci. Până la urmă scopul este același de a proteja produsele care sunt uh, astfel uh, produse. Ideea ar fi să existe un standard obiectiv, transparent, previzibil, uh, Uh, așa asta este tendința multe țări. M-am întors uh, de curând din China și foarte multe lucruri uh, au vizat regulamentul SPS, era vorba și de aspecte politice care nu sunt simplu deloc de rezolvat pentru noi. Deci există într-adevăr, sistem, sistemele noastre sunt într-adevăr foarte diferite, însă mesajul principal ar fi că, după părerea mea, uh, nu e vorba de a avea sisteme identice la urma urmei, ci sisteme echivalente. Putem să ne îndreptăm în aceeași direcție, folosim sau ur urmând drumuri uh, diferite, uh, câtă vreme scopul este același. Și scopul este același, zic eu, și anume uh, un alimente, produse durabil, uh, Uh, care sunt uh, sigure de consumat și în condițiile în care se respectă aceste, în care se, se iau în calcul uh, schimbările climatice, demografie și așa mai departe. Este foarte clar că volumul de schimburi comerciale care vizează de pildă brânzeturile și vinurile din Europa este cifrat în miliarde în Statele Unite. Nu cred că el va scădea în curând și puteți să comparați cu numai câteva uh, zeci de milioane volum în Europa. Deci nu cred că vor pierde mult europenii din potrivă. Și, bineînțeles, când vine vorba de oportunități, eu cred că trebuie să se dea șansă și uh, americanilor să fie competitivi aici pe piața europeană, dar până la urmă eu cred că uh, trebuie uh, ca până la urmă consumatorii să fie cei care aleg. Aceste dezbateri sunt foarte interesante. Sunt sigur că uh, veți pune întrebări despre mai multe subiecte, dar aș dori în încheiere să vă fac, uh, să vă supun atenției câteva observații finale. Într-adevăr, agricultura americană este uh, foarte diversă, nu este un monolit, uh, evoluează foarte mult într-un sistem care oferă oportunități uh, și pentru fermele mari, dar și pentru fermele mici de producție. În al doilea rând, Uh, avem o răspundere reciprocă în ceea ce privește siguranța aprovizionării cu alimentare la nivel mondial. Sigur că trebuie să evităm uh, uh, deșeurile, risipa, dar acordurile comerciale au un rol foarte important de jucat. Și în fine, în ceea ce privește negocierile noastre, nu îmi fac iluzii, știu că ele vor fi foarte dificile, dar sper că vom reuși să găsim un mod pentru a ne asigura că nu cerem unii de la, celorlalți, eh, unii de la ceilalți sisteme identice, ci sisteme echivalente, deci care folosesc modalități diferite, dar ajung la același rezultat. Consumatorii noștri vor avea Uh, de câștigat, de asemenea locurile noastre de muncă, fermierii vor avea de câștigat de pe urma unui astfel de sistem și, bineînțeles, că în fine și relațiile noastre vor uh, fi consolidate și, în încheiere, așa cum spunea și domnul președinte, nu e doar un acord între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană, e vorba despre norme foarte stricte. Transmitem astfel un mesaj întregii lume în legătură cu normele noastre foarte, foarte stricte. Nu cred că trebuie să încercăm să vizăm un cel mai mic numitor comun. Trebuie să fim pionieri uh, în lume, să dăm, să fim un model și aștept cu nerăbdare observațiile, comentariile din partea dumneavoastră și voi încerca să răspund la câte, cât de multe întrebări cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Conform tradiției, Trecem acum la lista vorbitorilor. Reprezentanții grupurilor politice, coordonatorii din partea grupurilor politice vor primi cuvântul. După aceea, deci veți uh, primi dumneavoastră cuvântul pentru răspunsuri și apoi vom da cuvântul celorlalți deputați care doresc să au cuvântul. Deci coordonatorii vor primi fiecare două minute și apoi uh, ceilalți colegi un minut. Îmi pare rău, voi fi foarte strict uh, cu timpul, dar nu avem prea mult uh, timp la dispoziție. <coughs> Domnul Des, în numele Partidului PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Mă bucură faptul că sunteți aici în Bruxelles să ne vorbiți despre agricultura americană pentru a ne răspunde la întrebările pe care le, le avem. Cu ocazia călătorilor din Statele Unite ale Americii, am văzut și eu că există ferme de mari dimensiuni și de mici dimensiuni, uh, crescători care aveau doar 10 uh, vite, însă media uh, este de 10 ori mai mare față de cea din Europa. Deci, în Europa, o fermă are în medie 180 de hectare, de exemplu. Într-un comunicat de presă am citit că în Statele Unite ale Americii a fost adoptată o lege prin, uh, prin care în următorii șase ani 956 uh, miliarde de euro, aproximativ 700 de miliarde de euro vor fi cheltuiți pentru agricultură și m-ar interesa modul în care urmează să fie cheltuite aceste fonduri, pentru că nu este vorba de Uh, plăți uh, directe, dar oricum, dacă ar fi să facem un uh, calcul, am ajunge la o sumă peste media europeană de 400 dolari pe hectar. În ceea ce privește TTIP, eu susțin ideea unui acord comercial cu americanii, însă condițiile trebuie să fie cele corecte și mă îngrijorează în urma negocierilor să aud că se dorește păstrarea unui uh, sistem de importuri bazat uh, pe licență, pentru că dacă va fi păstrat un asemenea sistem de licență pentru import-export, nu pot să fiu de acord cu un asemenea acord. Putem discuta despre uh, cantități, dar uh, nu putem discuta despre un asemenea sistem, pentru că uh, Astfel, nu mai putem răspunde, de exemplu, necesităților pe care le avem de a păstra uh, eticheta bio din Europa. Aș mai avea și alte întrebări, dar uh, cred că mă voi opri aici. Grazie, <clears throat> grazie Gra- Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Vilșac pentru prezența sa aici. E pentru prima dată de când îmi aduc eu aminte, aici la Parlamentul European, deci suntem o instituție importantă. Mi-a făcut plăcere să ascult intervenția sa, care a pus în evidență atâtea elemente interesante despre agricultura americană, care deseori nu sunt discutate aici. Aș, o să încerc uh, în timpul scurt care mi-a fost acordat să pun două întrebări. În primul rând, uh, tratatul transatlantic. Comisia noastră, așa cum a spus și colegul Nicholson și știm că am avut un raport pe care l-am și votat, un aviz care vizează acele oportunități, dar și riscuri care sunt presupuse de acest acord transatlantic. Și atunci aș spune un lucru. Între Statele Unite și Europa uh, avem un uh, volum de schimb comercial care acoperă o treime din tot ce se eh, schimbă comercial în, eh, în lume, 700 de milioane. Eh, deci nu e vorba de puțin lucru și bineînțeles că multe sunt mizele, mai ales cea socială și economică, bineînțeles, însă aș spune că dacă mă gândesc la consumatorii americani și neapărat la producători, mă gândesc că poate și pentru ei ar fi bine să existe un sistem de etichetare mai clar pentru ca și ei, ca și ei să poată să, folos, să consume produse uh, pe care ei le consideră sau cred că sunt italiene sau franceze, dar de fapt sunt americane. Ar putea să fie un punct comun între noi, un obiectiv comun aici și la dumneavoastră în Statele Unite, pentru că știu că indicațiile geografice ca atare uh, sunt extrem de dezbătute aici la comisia noastră. Și apoi, uh, ce privește noutățile pe care <clears throat> le-ați exprimat în uh, Farm Bill, care a fost revizuită, legislația privind fermele. Noi știm bine că avem un sistem de asigurări de fonduri mutuale cu care acoperăm această problemă. Însă această revoluție în Statele Unite. Cum a fost ea trăită de către fermierii americani? Pentru că recent noi ne-am angajat în reforma PAC, probabil că vom reveni la această reformă din nou peste câțiva ani și e vorba de o gestiune a crizelor care revine tot timpul în atenția acestei comisii. Uh. Domnul Nicholson, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să îi urez bun venit uh, reprezentantului uh, Ministerului Agriculturii din SUA, Uh, sunt uh, sigur că vom mai avea ocazia să discutăm. Uh, m-am întâlnit cu, recent cu senatorii și cu congresmenii americani și din de aceste discuții mi-am dat seama că, indiferent că vorbim despre TTIP, agricultura va face ca acest acord să reușească sau să rateze. Uh, dacă e să fim cinstiți, e că dacă uh, fermierul care produce uh, mâncarea nu poate să trăiască bine de pe urma acestei activități, nu va mai continua să exercite această activitate și noi vom fi cu toții într-o la Marea Nanghe. În contextul acestor negocieri în legătură cu TTIP-ul, ne aflăm într-o situație și uh, de ambele părți. Spre deosebire de domnul Des, aș spune că cu toții avem uh, subiecte de predilecție, dar eu nu o să uh, vă dau un cec în alb, Uh, nu îmi doresc ca creșterea de vite, de exemplu, din Europa să fie pur și simplu eliminată. Nu pot să uh, asist, uh, să văd cum creșterea vitelor dispare din Europa. Fiecare avem poziții ofensive și defensive. E normal să fie așa. Dar dacă am obține un acord de succes, toată lumea ar avea de câștigat. Uh, nu, nu vreau să-mi uh, depășesc uh, timpul, deci ca să conchid, aș spune că dacă vrem să obținem un succes cu TTIP, în acest acord există un avantaj reciproc, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru SUA va fi nevoie de timp. Nu cred că peste noapte vom Uh, închide, vom încheia acest uh, acord, trebuie să avem răbdare, dar uh, trebuie să și protestăm, pentru că trebuie să ținem cont și de rezistența și de opoziția din Europa la acest acord. Mm, există și alte subiecte de discord, de exemplu de neînțelegere, precum siderurgia și altele, dar acum nu avem timp să le discutăm pe toate. Mulțumesc! Uh, secretary, and thank you for your... Domnul Rode, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru uh, laudele pe care le-ați adus produselor europene. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, Uh, ne așteaptă negocieri foarte aprige, dar uh, în numele Partidului Liberal, partidul dumneavoastră frate din Europa, aș spune că trebuie ca acest uh, acord trebuie să fie încheiat pentru că toată lumea are de câștigat de pe urma <coughs> acestui acord. Mă bucur și de faptul că americanii pun mare preț pe produsele europene, mai ales pe produsele lactate, dar să nu uităm că uh, taxele de import pentru untul și pentru produsele lactate din Europa sunt foarte, foarte mari în America. Trebuie să vă spun că mi se pare foarte greu să nu pun sub semnul întrebării angajamentul uh, Americii în ceea ce privește uh, comerțul liber atunci când afectează atât de mult, când lovește atât de puternic interesele industriei producătoare de lactate din Europa. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră aici. Mulțumesc! Doamna Rodriguez, mulțumesc foarte mult, domnule uh, senator. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. A spus că în SUA imem, uh, fermele mici și mijlocii sunt sprijinite. Ați vorbit de uh, Uh, ferme care au 10-20 de hectare. Aș dori să știu care este uh, sau care sunt mecanismele pe care le folosiți pentru a ocroti aceste uh, ferme mici. După aceea ați spus că aspirația pentru dumneavoastră este ca fermierii să ajungă în um, Mm, în pătura de mijloc a populației. Cred că aceasta este și uh, aspirația pentru fermierii asiatici. Deci aș dori să știu care sunt mecanismele pe care le folosiți și în acest sens. Și apoi, în fine, în legătură cu negocierile pentru TTIP, aș dori să știu dacă există o dezbatere transparentă uh, cu opinia publică. Ați vorbit uh, despre diversitatea agriculturii din SUA. Aș dori să știu care este și Uh, poziția uh, fermelor mici și mijlocii în ce privește acest acord comercial. Ja, Minister, vielen Dank für Ihren Besuch. Ähm, Sie wissen, dass... Domnul Häusling, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru vizita dumneavoastră. Știți că în Europa se discută critic TTIP. De curând ați cerut și dumneavoastră redactarea unui uh, studiu, din urma căruia a devenit clar că America, agricultorii americani vor avea cel mai mult în urma acestui acord uh, cu mai mult de 5,5 deci miliarde de euro în beneficiul agricultorilor europeni, spre comparație de 1,8 miliarde de euro pentru cei europeni. Dar există și dubii uh, principiale și mă gândesc la, uh, de exemplu, organismele modificate genetic și modul în care acestea sunt uh, reglementate diferit în SUA sau în și în Europa. Acceptați faptul că atitudinea europenilor este uh, diferită, este o atitudine diferită și în ceea ce privește folosirea hormonilor în agricultură. Nu puteți să, să-i convingeți pe europeni să se hrănească cu carne care conține foarte mulți uh, hormoni. O temă dezbătută aprins în Europa este de asemenea etichetatea descendenților animalelor clonate și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Sunteți dispuși să veniți în întâmpinarea europenilor? V-ați referit la necesitatea de a vorbi uh, în temeiul unor uh, date științifice. Mie mi se pare că nu este vorba de o discuție pur științifică, ci trebuie să țină seama de dorințele consumatorilor, pentru că părerile oamenilor de știință pot fi divergente și noi cred că ar trebui să respectăm dorințele consumatorilor. V-ați uh, referit și la regulile de etichetare. Mie mi se pare că, într-adevăr, avem nevoie de reguli mult mai clare din punctul de vedere al etichetării, uh, indicarea cât mai precisă a originii produselor, cred că ar fi foarte utilă și, în acest punct de vedere, suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Și ultima întrebare, ați, între... ați amintit și acordul uh, transpacific și aș dori să știu dacă și în Statele Unite ale Americii se consideră dacă acest uh, acord ar fi în avantajul uh, tuturor părților semnatare. Mie mi se pare că nu este o dezbatere încheiată nici în SUA și aș dori să știu care ar fi impactul acestui acord asupra desfășurării ulterioare a negocierilor privind TTIP. Domnul Agnew. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin ce a spus domnul Nicholson uh, în legătură cu felul în care americanii își uh, protejează America, um, agricultura. Aș dori să mă refer la canea de pui. În primul rând, în ceea ce privește certitudinea juridică, în Regatul Unit, pentru producătorii noștri, normele trebuie să fie transpuse, să fie Uh, stipulate prin lege. În uh, SUA se negociază această protecție între producător și client. Într-o astfel de situație e foarte ușor Uh, ca producția uh, de carne de pui din uh, Regatul Unit să fie subminată. Apoi, în ceea ce privește echivalența, noi nu suntem convinși că standardele americane în ceea ce privește protecția și sănătatea animalelor sunt comparabile. Sunteți de acord sau nu? În ceea ce privește antibioticele, foarte multe antibiotice sunt folosite în, la creșterea animalelor. În SUA nouă nu ne plac, în general, antibioticele ne puteți spune câte ceva despre acest subiect în ceea ce privește substanțele chimice în Regatul Unit? Nu acceptăm uh, decontaminarea uh, chimică a carcaselor de pui, nu considerăm că este necesar sau de dorit. Uh, ce credeți? Apoi, în ceea ce privește ouăle și dimensiunile lor, un ou în Regatul Unit e considerat obișnuit, deci dacă are coajă și nu e, uh, nu e spălat cu apă. În uh, SUA este exact pe invers. Uh, uh, apoi, ați vorbit despre uh, risipă, uh, folosiți carnea de uh, porc pentru a hrăni, pentru a reintroduce în uh, lanțul alimentar al animalelor, așa a fost la noi, uh, dar acum nu se mai practice. Apoi, uh, proteinele Uh, animale sunt folosite, în, sunt reintroduse în circuit, uh, e valabil uh, în SUA sau nu? W tej chwili byśmy oddali głos panu ministrowi. Mulțumesc, îi dăm cuvântul acum din nou domnului Vilsac. Îl rugăm să răspundă la întrebările care au fost puse și după aceea vom da cuvântul colegilor care vor vorbi numere uh, propriu. Well, I appreciate uh, the, the wide range of Aș dori să vă mulțumesc pentru întrebările foarte diferite. O să încerc să ofer cât mai multe răspunsuri. O să încep prin a mă referi la unde se îndreaptă banii pentru sprijinirea agricultorilor în SUA. Cei 8 miliarde de dolari menționați, există patru domenii uh, de asistență. Asigurarea culturilor, unde de fapt este vorba de un parteneriat între uh, guvernatori, producători și societățile de asigurare. În funcție de nivelul de protecție dorit de fermier, guvernul uh, acoperă o parte a primei de asigurare. Dacă există o catastrofă naturală, desigur fermierul este plătit în funcție de nivelul de acoperire dacă se ajunge la un uh, profit, acesta este împărțit între guvern și cei care au aceste profituri. În ultimii ani, datorită secetelor, s-a ajuns la anumite pierderi, pierderi care sunt asumate parțial de guvern și de societățile de asigurare respective. Obiectivul fiind de a oferi un nivel suficient de protecție producătorilor, astfel încât aceștia să nu aibă prea mult de suferit uh, dacă se întâmplă un an, dacă trec printr-un an prost. În ceea ce privește, mai există și un uh, program de acoperire a pierderilor uh, prețurilor, este un grad suplimentar de protecție a agricultorilor în cazul în care prețurile scad foarte, foarte repede. Acest lucru nu garantează un profit producătorilor, însă Um, le garantează că pot să-și uh, desfășoare în continuare activitatea, chiar dacă prețurile scad foarte mult dintr-o dată. De curând am văzut, în urma apariției gripei aviare în SUA, care a avut un impact asupra uh, vânzărilor de cereale, și probabil că fermierii, agricultorii vor primi anumite anumite compensații în urma acestei situații care nu a putut să fie prevăzută. Deci este un aspect care nu poate fi acoperit de asigurarea culturilor. Deci este un instrument uh, complementar foarte bun care garantează un nivel de protecție adecvat. Există și resurse suplimentare oferite um, cultivatorilor pentru o diversitate cât mai mare. Și apoi, în ceea ce privește creșterea animalelor, cu excepția creșterii uh, găinilor. De exemplu, există și aici uh, instrumente care prevăd uh, un sistem pentru a răspunde situațiilor catastrofale, respectându-se anumită formulă. Deci acestea sunt cele patru domenii principale unde se oferă asistență pentru a înțelege puțin sistemul. În ceea ce privește indicațiile geografice, această temă este deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Statele Unite ale Americii. Poziția Statele Unite ale Americii este următoarea, cred. Există anumiți termeni identificatori a, un, a unor produse care au devenit atât de generii, sunt folosiți atât de, într-un mod atât de comun, încât ar fi foarte dificil să-i convingem pe consumatorii americani să schimbăm acest uh, sistem. Tocmai de aceea uh, sugerăm o procedură bazată pe mărci înregistrate, astfel încât cei care își doresc să protejeze un produs anume dintr-o anumită zonă europeană să o poată uh, face prin, printr-o marcă înregistrată. Mă gândesc la brânza parmezan, parmezan sau alte tipuri de brânzeturi care să Uh, garanteze că consumatorii americani în momentul în care cumpără brânzeturile respective, înțeleg foarte clar că acestea provin din Europa. Se poartă discuții la diferite niveluri și este o temă pe care, în mod evident, nu va fi ușor să o rezolvăm, însă cred că dacă vom avea suficient timp la dispoziție, dacă vom comunica suficient de bine, dacă vom reflecta suficient de bine, vom reuși să găsim posibilitatea de a proteja interesele tuturor părților interesate, fără a face imposibilă viața producătorilor din Europa sau din uh, SUA și să îi determinăm să dea faliment. M-ați întrebat dacă sau cum au reacționat fermierii din SUA la noua lege uh, de resort. Cred că au uh, apreciat faptul că această lege prin care s-au stabilit uh, programele de conservare și de răspundere a, la situațiile uh, aduse de un dezastru natural au funcționat atât, uh, atât de bine. Deci, în marea lor parte, producătorii sunt uh, mulțumiți. Avem și un uh, program de protejare a producătorilor din domeniul uh, la, la, laptatelor. Uh, împotriva volatilității prețurilor, dacă diferența între ce primesc pe laptele produs și costurile pe care le au este prea mare. Există, desigur, uh, diferențe regionale când vine vorba de costurile furajelor de care nu s-a ținut în momentul în care a fost adoptată această legislație, deci mai avem uh, de lucru din acest punct de vedere, dar în general cred că fermierii, agricultorii sunt mulțumiți de sistemul actual. În ceea ce privește schimburile comer- uh, comerciale, agricultura întotdeauna a fost, uh, nu a avut un rol foarte prioritar în negocierile uh, purtate. Agricultura a fost ultimul capitol negociat cu ocazia încheierii acordului transpacific. Um, Probabil, în contextul TTIP, vom continua să negociem o perioadă lungă de timp alte capitole și nu agricultura și problema uh, rezidă în, în, în, în uh, problema este următoare. Până la urmă, uh, cultura agricolă este foarte importantă pentru țesutul natural uh, a multor uh, regiuni din SUA, din Europa. Toată lumea are o legătură directă cu activitatea agricolă. În uh, SUA, agricultura nu este suficient de bine reprezentată pe plan politic pentru a determina adoptarea unui acord, dar este un sector suficient de important pentru a putea pune capăt unui acord. Deci dacă nu se acordă o atenție suficient de mare sectorului agricol în momentul în care se negociază un acord de liber schimb, acesta s-ar putea să nu aibă succes. Deci ideea de a avea un acord TTIP care să nu includă agricultura, să excludă agricultura pentru că ar fi fost prea dificil să ajungem la un acord, s-ar putea să ne regăsim în situația în care acordul respectiv să nu se bucură de un sprijin suficient de mare în Congres. M-au bucurat comentariile referitoare la agricultori și la faptul că dacă aceștia nu au de lucru, nu avem cu ce să ne hrănim. Cu excepția celor care nu sunt, care sunt, agricu- care sunt agricultori aici în această sală, ceilalți uh, am delegat responsabilitatea de a ne hrăni familiile altora nici măcar nu ne-am gândit foarte mult la acest act de a, dele, de a ne delega uh, responsabilitățile. Eu am crescut uh, încercând să devin uh, jurist, soția mea și-a dorit să devină profesor, și am putut să urmăm această carieră profesională tocmai pentru că am delegat această responsabilitate de a ne hrăni uh, familiile unui număr relativ mic de oameni care, din punctul meu de vedere, nu se bucură de o recunoaștere suficient de mare, ce puțin acest lucru se întâmplă în țara mea și, în același timp, costurile uh, hranei pentru hrană nu sunt atât de mari, nu au o pondere foarte mare din veniturile uh, Uh, cetățenilor americani, ceea ce înseamnă că cel puțin pentru cei săraci, uh, aceștia au totuși o alegere și o gamă de, de, de produse din care pot alege destul de largă. Există câteva aspecte legate de uh, produsele obținute în Statele Unite ale Americii prin metode diferite. Uh, Înțeleg că pe, pe unii nu interesează să, nu-și doresc să consume carne cu, de cu hormoni și cred că poziția noastră în legătură cu această temă, nu mă aștept ca toată lumea să fie uh, de acord cu noi. Consumatorii sunt suficient de bine informați, știu ce își doresc, pot să facă alegerea potrivită și, sincer vorbind, dacă o piață este deschisă, dacă încerc să vând un produs pe care niciun consumator din Europa și îl dorește, va trebui să fac două lucruri. Uh, va trebui să nu, <laughs> să nu mai încerc să-l vând sau să schimb produsul respectiv. Așa evoluează în mod natural piețele. Deci, din punctul nostru de vedere, este mai bine ca un consumator să facă o alegere și nu ca un guvern să facă această alegere. Pentru acest lucru avem nevoie de un anumit nivel de transparență, trebuie să punem la dispoziție consumatorilor informațiile necesare astfel încât ei să facă o alegere în urma uh, cunoașterii uh, informațiilor necesare, deci să permitem consumatorilor să facă alegerea pe care o doresc. Problema legată de unt. Importurile în Statele Unite ale Americii au crescut cu 150%, și am considerat că în cadrul OMC avem dreptul să impunem un nivel de, de tarife semnificativ sub uh, nivelul permis la OMC, un nivel care va expira la sfârșitul acestui an. A fost o, uh, un efort măsurat din partea noastră, un răspuns măsurat la uh, creșterea percepută de noi a importurilor. Am înțeles că această situație îngrijorează partenerii europeni. Acest lucru mi-a fost transmis și de comisarul de, res- de resort Hogan și am spus că este o măsură limitată și în timp. Și apoi, cum îi ajutăm pe agricultorii de mici uh, și mijlocii dimensiuni? Există un uh, program de micro uh, microcredite oferite acestor uh, agricultori. Apoi există și un program special cu sere, apoi uh, informații de marketing care permite producătorilor de mici dimensiuni să înțeleagă care este cel mai bun preț pentru uh, produsele lor și am creat de asemenea uh, oportunități de a colabora cu diferite școli. Am finanțat un program școlar, am oferit 220 de granturi uh, mai multor uh, școli din Statele Unite, care sunt, au fost în beneficiu la aproximativ 6,5 milioane de uh, elevi din Statele Unite ale Americii. Ne deci sunt toate măsuri care sunt menite să vină în ajutorul uh, producătorilor locali, de mici dimensiuni, tocmai pentru a încerca să creăm o piață diferită. Realitatea este că agricultorii de mici dimensiuni se vor descurca întotdeauna mai greu pe o uh, piață de produse comune, însă considerăm că, da, că avem nevoie de un proces care să permită acestor agricultori să dezvolte o relație personală cu clienții, clienți care să fie dispuși să plătească puțin mai mult pentru produsele respective, pentru că astfel știu cine, de la cine cumpăr aceste produse și sunt dispuși să plătească puțin mai mult și uh, dorim tocmai să susținem o asemenea relație care duce și la o diversificare mai mare a agriculturii americane. În ceea ce privește părerea noastră față de hrănirea populației din Asia și a agricultorilor din Asia, creșterea de alimente va crește foarte mult și în acest uh, moment nu avem un ritm de producere care să permită hrănirea întregii populații. Nu vom putea uh, produce proteinele care urmează să fie uh, consumate de clasa de mijloc din Asia. Și această cerere nu va putea fi acoperită doar de producătorii agricoli din Asia. În China, de exemplu, am văzut că 10 milioane de agricultori părăsesc terenul agricol în fiecare an este o provocare mare din punctul de vedere al societății din China, însă și acolo se recunoaște faptul că în acest moment agricultura nu poate face față cererilor viitoare ale populației, populație care va crește pe viitor. Este o conversație pe care am purtat-o și cu prietenii noștri din Vietnam, din, Male- din Malezia, din Corea, din Japonia. Toată lumea înțelege care este provocarea care este în fața noastră și cred că din acest punct de vedere vor exista oportunități foarte, foarte importante în uh, agricultură. Uh, deci faptul că noi vom uh, vinde mai multe produse în Asia nu înseamnă că nu va mai exista un loc pe această piață și pentru producătorii europeni. Mai ales când vine vorba de, de proteine, cred că toată lumea va avea un loc la, la masă. Și trebuie să înțelegem că în același timp schimbările climatice vor afecta ce produse vor putea fi uh, cultivate, unde vor putea fi acestea uh, uh, cultivate. Nu știu dacă peste 40 de ani în SUA, acolo unde se cultivă acum porum va, va mai putea fi cultivat porum. Deci trebuie să ne așteptăm la modificări cauzate și de schimbările climatice și încercăm să punem la dispoziție agricultorilor noștri strategii de adaptare uh, pentru a face față acestor modificări. În ceea ce privește transparența din aceste acorduri uh, comerciale. În Statele Unite ale Americii există o lege care cere ca orice acord de liber schimb negociat de administrație să fie pus pe internet pentru a putea fi accesat de oricine își dorește acest lucru și uh, din momentul în care acest acord este publicat pe internet, trebuie să treacă o perioadă destul de lungă de timp până când Congresul va lua o decizie uh, finală. Deci aceste acorduri sunt negociate, sunt discutate o, um, o perioadă lungă de, de, de lung. Uh, acordul transpacific are mai mult de o mie de pagini. Um, pornesc de la premisa că TTIP va fi poate chiar și mai, și mai lung. Deci, transparența, cel puțin în Statele Unite ale Americii, este garantată, toată lumea va vedea ce s-a negociat, toată lumea va avea timpul necesar pentru a lua decizii, pentru a ajunge la părerea finală personală. Și dacă îmi permite, voi încerca să rezum alte câteva aspecte. Mi-ați mai adresat o întrebare referitoare la rezistența la an, an, antimicrobiană, la antibiotice. Am ajuns la un sistem în care reducem nivelul uh, antibioticelor uh, folosite pentru creșterea uh, animalelor Lucrăm împreună cu mai mulți uh, medici veterinari pentru a renunța la prezența antibioticelor în furaje, pentru a recurge la antibiotice doar pentru tratarea unor uh, boli. Încercăm să înțelegem cum evoluează rezistența la antibiotice și există eforturi, eforturi comune între uh, medici și veterinari pentru a avea o singură abordare a acestei probleme. Înțelegem că este o problemă și încercăm să îi răspundem într-un mod cât mai agresiv. Președintele a semnat un uh, ordin uh, executiv în, uh, în acest sens. Apoi, întrebare referitoare la indicații geografice, hormoni, relațiile, relația acestora cu TTIP și dacă putem rezolva diferențele care există între SUA și Europa din acest punct de vedere. Nu vă pot spune acum că va fi ușor, din potrivă, va fi foarte dificil, însă este evident că vom avea nevoie de timp, va fi nevoie de un angajament pentru a încerca să găsim o soluție funcțională. Va trebui să înțelegem foarte bine care sunt, cel, cum funcționează, care sunt obiectivele celor două sisteme și cred că vom avea nevoie de creativitate pentru a găsi un sistem care să funcționeze, pentru că până la urmă a fost, aceasta a fost uh, istoria noastră, experiența noastră, aceste acorduri de liber schimb ne demonstrează până acum că nu a existat uh, o țară care să fi avut de câștigat mai mult decât o altă țară participante la același acord de liber schimb, pentru că dacă acest lucru s-ar întâmpla, acordurile de liber schimb ar uh, eșua. Un acord de liber schimb este un acord în care, în care garantează egalitatea de șanse între cei doi uh, parteneri și consumatorii au uh, de beneficiat în urma unor uh, produse cât mai diverse, la costuri reduse. Deci ține de noi toți să găsim produse, um, soluții creatoare, să ne promovăm cât mai bine produsele. Acestea sunt beneficiile aduse de acordurile de liber schimb și sunt așteptări pe care le avem și din partea TTIP. În acest moment purtăm o dezbatere referitoare la etichetarea în Statele Unite ale Americii Și eu am uh, a spus că conversația este puțin învechită din acest punct de vedere. În uh, SUA există foarte mulți tineri care au telefoane inteligente pe care le folosesc foarte mult. Mie mi se pare că avem uh, posibilitățile tehnologice de a folosi coduri cu bare, de exemplu, care să transmită informații cuprinzătoare consumatorilor într-un mod care să nu transmită mesajul greșit referitor la uh, siguranța unui uh, produs. Din punctul nostru de vedere, organismele modificate genetice, genetic nu reprezintă un risc pentru sănătate. Înțeleg că există opinii diferite, iar dacă consumatorii își doresc să obțină această informație, trebuie să găsim posibilitatea de a uh, le da această informație, ne transmițând în, în același timp uh, Um, un mesaj greșit uh, când vine vorba de siguranța produsului uh, uh, respectiv. Deci trebuie să găsim posibilitatea de a transmite aceste informații consumatorilor care să nu dezavantajeze producătorii, astfel încât un consumator să facă o alegere informată, să deplin informată. Deci putem discuta și această temă pentru a vedea cum putem oferi informațiile necesare consumatorilor. Înțeleg că nu mai am uh, foarte mult timp la dispoziție în ceea ce privește encefalopatia fungiformă uh, bovina. Încercăm să îmbunătățim uh, hrănirea animalelor tocmai pentru a evita această problemă pe, pe viitor. Și această problemă a definițiilor este importantă, însă, din punctul meu de vedere, nu cred că va fi imposibil să, să rezolvăm această problemă. În ceea ce privește ouăle de tip free range, trebuie să găsim și aici o, o soluție. Dacă uh, Uh, consumatorii își, trebuie, își doresc ouă de culoare albă sau maro sau așa mai departe, cred că vom putea găsi o, o soluție și din acest punct de vedere. Zakończyliśmy pierwszą część, przechodzimy do kolejnych Mulțumesc foarte mult, am făcut uh, un prim tur de orizont, uh, apoi răspunsuri. Acum avem noua rundă de întrebări. Un minut maxim, vă rog să nu repetați ceea ce s-a spus deja, dacă se poate. Și, de asemenea, intrați direct în subiect. subiect. Domnul Dorfman, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Eu am o întrebare concretă legată de TTIP în ceea ce privește reglementările fitosanitare în Statele Unite ale Americii există o problemă foarte mare de a percepe Europa ca un uh, bloc comun. Când vine vorba de regulile fitosanitare, uh, tratați Uniunea Europeană ca și cum ar fi o alianță între 28 de state membre. Fără a înțelege că atunci când vine vorba de siguranța alimentară există competențe ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă un cadru unic de uh, de reglementare, chiar dacă mm, statele membre au competențele de punere în aplicare a acestui cadru de reglementare comun. În Europa nu ne-ar veni ideea că atunci când vine vorba de regulile fitosanitare să facem deosebire între diferitele uh, state americane și să nu ne gândim la Statele Unite ale Americii ca un întreg. Al poseł... Uh, Domnul Erdos. Ura, talán az európai gazdák uh, számára az eredet védett. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului secretar de stat pentru deci prezența sa aici. Cred că principala piață de care vorbim este una care vizează produse protejate. Cum veți asigura că nu vor apărea și produse contrafăcute pe această piață. A doua întrebare. Trebuie să spun că cât privește Ungaria și dacă mă gândesc la arbitraj, ne teamă de pui spălați cu clor sau de organismele modificate genetic. Haideți să zicem că Ungaria nu va permite aceste produse pe piața sa națională, va trebui să plătim amenzi atunci. Ce se va întâmpla? Pan poseu Andriu, ați Domnul Andriu. Mulțumesc. Spune domnul Andriu. Mulțumesc mult, domnule secretar de stat, pentru ce ne-ați spus. Ați uh, spus ce măsuri preconizați și uh, ați arătat uh, ce diferențe ne separă pe noi cei de aici, din Europa, de uh, realitățile din Statele Unite și aș pune o întrebare cât se poate de precisă pentru a intra în detaliu. Ultima uh, rundă de negocieri a fost marcată de problemele legate de tarife și taxe vamale. E vorba de o reducere care poate fi acordată numai dacă este însoțită de o contrapartidă legată de anumite măsuri netarifare, inclusiv cele legate de sănătate și siguranță, și s-a discutat și punerea lor în balanță uh, față de acele indicații geografice. Aș dori să știu mai multe despre ce probleme pun într-adevăr uh, indicațiile geografice astăzi uh, părții americane. Mulțumesc! Dziękuję. Pani poseł Hans Garcia. Mulțumesc, doamna Garcia. Heren. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și aș avea două întrebări. Nu credeți oare că ar fi bine și util uh, ca în Europa să avem o legislație asemănătoare cu cea americană legată de um, ce de anumită protecție alimentară, pentru că deocamdată nu avem o legislație obligatorie. Și poate, pe de altă parte, Statele Unite ar putea să facă un gest față de Europa, ca să recunoască aceste indicații geografice de aici, de la noi, astfel politica agricolă comună ar putea să-și ocupe locul care îi revine, într-adevăr, într-un acord cum este TTIP-ul. Bineînțeles că nu vorbim aici de aceeași, același demers ca și pentru un brevet de pildă. Deci e vorba aici de spețe cu totul diferite, nu de brevete, nu de mărci. Mulțumesc foarte mult, domnul Carty. Bun venit aici am două întrebări, ambele sunt legate de carnea de vită. În primul rând, negocierile TTIP, așa cum știți foarte bine, se vorbește despre 45.000 de tone scutite de taxe vamale, um, carne de vită fără hormoni. Cunoașteți acest contingent, însă ce credeți? S-ar putea ca să crească uh, cantitatea de uh, carne de vită americană care ar putea să intră pe piața europeană. Apoi, în ce privește Irlanda, ați venit în Irlanda uh, de mai multe ori și este foarte clar că față de carnea de vită irlandeză au existat uh, niște reticențe, pe când volumul de care vorbim este de foarte mare, 100 de, peste 100 de milioane Uh, și uh, în condițiile în care nu s-a importat, de fapt, în Statele Unite carne de vită decât uh, de 10 ori mai puțin, cam 100 și ceva de mii. Și atunci, ce credeți? Există o șansă ca acest contingent să crească? Deci carnea irlandeză importată în Statele Unite? Cred eu un... Doamna Müller, domnule ministru, eu vin dintr-o regiune alpină unde există produse Uh, de brânză, pentru care etichetarea este foarte importantă. Și eu sunt convinsă că producătorii din regiunea noastră vor avea de pierdut în urma TTIP, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu comisarii responsabili pentru uh, schimburi comerciale, am înțeles că nu este posibil ca pozițiile noastre să se apropie prea mult. Um, nu m-a, nu m-a liniștit, uh, m-au liniștit deloc afirmațiile dumneavoastră legate de situația animalelor, uh, descendenților din uh, de animale clonate și aș dori să vă întreb care va fi situația cu carnea provenită de la aceste animale. Apoi aș dori să vă întreb câte exploatații agricole care produc într-un mod ecologic, biologic există în Statele Unite ale Americii. La noi se discută foarte mult despre bunăstarea animalelor, ceea ce nu cred că se împacă foarte bine cu negocierile pentru încheierea TTIP. Hai, Toma. Yes, thank you, Chair, and thank you very much, uh, Secretary of State, for being Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Pe mine mă interesează foarte mult legislația privind agricultura. Uh, recent adoptată de Statele Unite, s-a vorbit foarte mult despre gestionarea riscurilor. Ce spuneți despre asta? Și apoi, ce consecințe sunt asupra bugetului? Mm, noi cheltuim foarte mulți bani în cercetare și inovare. Uh, ar trebui să facem treaba asta, mai ales în ceea ce privește solurile. Și atunci, uh, ce credeți despre asta? Și apoi, care este partea cea mai dificilă din negocierile TTIP și ce învățăminte am putea să tragem din acest proces de negocieri. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnule secretar de stat, trebuie să vă spun că cred că aveți o abordare cât se poate de bună. Am venit aici, eram sigură că o să fiu extrem de critică și o să mă supăr. Uh, pe diferite subiecte, ne gândim la fructe, la legume, la horticultură, atâtea subiecte sensibile. Însă vă aud, aud ce spuneți și vă interesează viitorul uh, agriculturii în Statele Unite, viitorul familiilor de fermieri, e normal, dar și aici la noi, în Europa, avem aceleași probleme și, bineînțeles, nu numai la noi, și în Asia o serie de provocări. Pentru noi însă este important să știm ce se întâmplă cu acea auto- determinare, ce facem cu concurența loială, să nu ne trezim cu subvenții ascunse. Dacă am obține un astfel de obiectiv, nu m-aș opune TIP-ului, însă bineînțeles că rămânem prudenți. Mulțumesc! Domnul Tarabela, mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat. 7 miliarde de oameni astăzi, 9 miliarde în curând, și 3 miliarde acum câțiva ani, este foarte clar că foamea în lume nu a fost rezolvată nici de OMG-uri și nici de alte măsuri, iar producătorii sunt foarte, foarte nemulțumiți. Eu vreau să salut pragmatismul americanilor. Când văd că ați recuplat uh, ajutoarele, gestiunea riscurilor, uh, protecția producătorilor, ajutoarele pentru venituri uh, este foarte clar că discutați despre un fel de ajutor social și intră la green box-ul sau de la OMC. Sunteți mai deștepți decât noi când vine vorba de protecția socială în agricultură și în cadrul TTIP-ului agricultura este cea care va determina totul până la urmă. Și în ce privește carnea de vită, ați spus că vom avea sisteme echivalente. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fiecare își respect, uh, fiecare își anulează normele sale uh, sau nu crezi că ar fi bine să avem un grup de experți ca să facem treaba asta într-un mod cât se poate de democratic? Domnule Caputo, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă bucur foarte mult să îl întâmpin aici pe domnul secretar de stat, agricultură din Statele Unite și e o mare onoare pentru noi prezența dânsului eh, aici. Problema agriculturii agriculturii sau aceste probleme pe care vreau să o menționez a mai fost menționată, însă vreau să o iau și eu de la capăt. Ați spus că nu putem să avem două piețe complet egale, identice ca și condiții, ci să creăm niște sisteme echivalente. Ar trebui să ne gândim la principiul uh, precauției care domnește în Europa, și să-l comparăm cu uh, gestionarea și evaluarea riscurilor în Statele Unite. Asta ar fi un exemplu. Apoi chestiunea indicațiilor uh, geografice. În Wall Street Journal, acum câțiva ani, apărea un titlu și spunea ce este mai american decât brânza parmigiano. Iată ce diferență de abordare există, e emblematică asta între ce facem noi aici și partea americană. Ați spus la început că este nevoie să existe o echivalență între mărci, pe de-o parte, și indicațiile geografice, pe de altă parte. Ce deci să nu existe un sistem automat care să permită uh, ca toate indicațiile geografice europene să primească titlul de mărci înregistrate în mod automat pe piața americană. Mulțumesc. Domnul Cujmiuc. Domnul Bogovici, uh, <clears throat> mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Ați vorbit cât de diferite sunt sistemele noastre și este foarte clar că în Europa dimensiunile fermelor tipic, tipice sunt mult mai mici decât cele din Statele Unite, există mari diferențe și de tehnologii, folosirea OMG-urilor, hormonilor, pesticidelor, politicile conduse în acest domeniu sunt diferite. Uh, și în Europa vorbim despre dezvoltarea rurală, despre dezvoltarea zonelor uh, agricole. Uh, în Statele Unite se pune foarte mult accent pe piață atunci există intervenția statului când apar probleme, probleme pe piață, mai ales cauzate de catastrofele naturale. Deci, este foarte clar că, pe de altă parte, um, consumatorii europeni sunt uh, îngrijorați. Ei urmăresc cu multă atenție negocierile TTIP-ului. Vorbim aici de foarte mulți, mulți, uh, mulți consumatori europeni și nu știu cum vom putea să punem împreună aceste două sisteme. Le par astăzi deosebit de diferite unul de celălalt. Domnul, doamna Hoibuș. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Am avea o întrebare legată de noua, noile metode de de creștere. A existat o întâlnire între Ministerul dumneavoastră, Comisia Europeană și reprezentanții tehnologiei care se bazează pe modificări genetice și știm că, de exemplu, în Noua Zeelandă se dorește reglementarea acestor organisme modificate genetic. Mă întreb dacă în SUA se dorește reglementarea acestor organisme. V-ați referit la necesitatea ca acești consumatorii, că consumatorii sunt inteligenți Um, că, și că au nevoie de informațiile uh, necesare. Cum o să le furnizați aceste informații? Păi, în ceea ce privește um, exploatațiile agricole uh, care cresc doar plante uh, biologice, cum vă veți asigura că acestea nu sunt, uh, că în aceste exploatații agricole nu ajung semințe de la organisme modificate genetic, pentru că acestea, de exemplu, nu sunt tolerate în Europa. Mulțumesc, doamna Petir. Nici, ja vjerujem, gospodine ministre, da vi brinete o pravima i zdravlju. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru. Sunt sigură că Așa cum pe noi ne preocupă sănătatea și protecția consumatorilor, și pentru dumneavoastră este un subiect uh, prioritar. Însă, am constatat și astăzi că abordările noastre diferă foarte mult și normele, standardele uh, diferă. Uh, mai persistă câteva întrebări descrise. Abordarea juridică americană tolerează prezența OMG-urilor în produse alimentare fără ca ele să fie etichetate, ceea ce, după părerea noastră, e un pericol pentru consumatori. Consumatorii europeni își doresc să știe ce au în farfurie. Și aș dori să știu dacă intenționați să introduceți uh, schimbări, modificări juridice în acest sens. Deci, dacă aceste uh, OMG-uri vor figura până la urmă pe etichete sau nu în Statele Unite. Iar în ceea ce privește tratamentul cu uh, hormoni a cărnii de vită, aș dori să ne spuneți dacă intenționați să-i uh, informați pe uh, consumatorii dumneavoastră de ce e interzis uh, exportul în Uniunea Europeană. Se spune că Europa nu are uh, motive întemeiate pentru a interzice aceste importuri, aș dori să știu dacă intenționați să informați pe compatrioții dumneavoastră în legătură cu această interdicție sau nu. Uh, thank you very much. Uh, interesting to listen to uh, Tom. Um, uh, you particularly for... Domnul Flanagan, mulțumesc ați vorbit uh, despre o abordare neidentică, dar echivalentă. Aș dori să știu dacă produsele de carne uh, tratate cu clor sunt identice, de asemenea cu cele ne, uh, clor, netratate cu clor, dacă OMG-urile sunt identice cu produsele care nu conțin OMG-uri. Uh, dacă acest acord uh, comercial va fi uh, Uh, va fi, uh, se va încheia, atunci uh, familiile noastre vor fi hrănite exclusiv de către Walmart și despre Aldi. Spuneați că noi în Europa ne facem prea multe griji. Ați vorbit despre alegerea de către consumatori. Dacă consumatorul, la nivel local, prin referendum, hotărăște să permită culturi de OMG, ce părere aveți? Pentru că s-a reportat că în 2005 ați votat pentru o lege care interzice consumatorilor Uh, să interzică cultura de ONG-uri. Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz, vielen Dank, <clears throat> Herr Minister. Domnul Iar, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru ocazia de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră. Am o întrebare și apoi va avea și o remarcă la, la, la sfârșitul intervenției mele. Astăzi cred că ați auzit foarte multe lucruri despre liniile roșii de netrecut pentru Uniunea Europeană și aș dori să aflu din partea dumneavoastră care sunt interesele la care nu renunță Statele Unite ale uh, Americii. Apoi, aș dori să vă spun, ca o remarcă, uh, am un prieten care s-a mutat în uh, statul uh, Iowa, pe care îl vizitez deseori și am observat două lucruri. În primul rând, o abordare foarte pragmatică a agricultorilor americani, care sunt adevărați antreprenori, și în al doilea rând am fost impresionat de de puterea economică și politică a asociației uh, care reprezintă interesele agricultorilor din statul Iowa, care ar trebui să devină un exemplu și pentru noi în Europa. Domnul Eck, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru. Ja. Also, danke, Herr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. În Europa există standarde mari uh, privind protecția animalelor și sunt sigur că în următorii ani și decenii aceste standarde vor fi îmbunătățite tot mai mult, pentru că pentru cetățenii europeni nu este importantă doar calitatea produselor, dar și modul în care sunt crescute animalele, pentru că foarte mulți oameni nu-și doresc să consume carnea unor animale care au fost chinuite. Aceste standarde înalte au un impact asupra, prețuri, asupra prețurilor uh, acestor uh, cărni de la aceste animale. Și înțeleg pe consumatorii europeni care au uh, dubii față de acordul TTIP, pentru că până la urmă prețul scăzut va fi cel care se va impune. Și aș dori să vă întreb care este uh, părerea dumneavoastră dacă ați uh, prelua standardele europene în Statele Unite ale Americii, ceea ce ar ajuta la îndepărtarea dubiilor care există în Europa față de acest acord. Domnul Selimovic la cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Am două întrebări în ce privește acordul TTIP. În primul rând, Uh, acest acord nu este doar o negociere între state și între Uniunea Europeană și SUA, ci și trebuie să încercăm să convingem opinia publică în legătură cu rezultatele acestui acord. Deci, uh, întrebarea mea uh, este care ar fi problema cea mai mare pentru opinia publică să accepte și la ce a renunțat cel mai greu. O a doua întrebare în Uniunea Europeană suntem conștienți cu, în legătură cu rezistența antimicrobiană și ne îngrijorează folosirea antibioticelor în uh, creșterea animalelor în SUA. Aș dori să știu cum veți aborda această temere și această problemă. Pani poseł Ribeiro. Doamna... Ministru, seja bem-vindos a esta casa. Doamna Supăr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prezența dumneavoastră aici este uh, uh denot uh, faptul că relațiile între noi uh, Uh, sunt foarte bune. Eu vin din uh, insulele Azore, Azore și uh, sunt între Uniunea Europeană și SUA. Nu aș dori să prezic uh, viitorul, dar în ceea ce privește indicațiile de origine, uh, vă pot spune că noi, Parlamentul European, nu vom, nu vom vota TTIP-ul. Aș dori să vă pun o întrebare. În ceea ce privește indicațiile geografice, ați, ați vorbit că trebuie să avem o acțiune în paralel. De ce, la ce vă referați? De ce e vorba? Ce fel de intervenție paralelă ar fi necesară? Dacă ar trebui să fie desfășurat în cadrul TTIP sau uh, dacă considerați că e uh, nevoie de intervenția FDA, Food and Drug uh, Administration. Apoi, în ceea ce privește vinurile, știți că avem vinul de Madeira și vinul Porto. Știu că și aici, da, aș dori să știu dacă și aici sunt propuse acțiuni paralele. Uh, mulțumesc, domnule ministru, spune domnul Dantan. Aș dori să vă pun două întrebări. Când ne uităm pe de o parte la noua dumneavoastră politică agricolă și pe de altă parte când uh, vedem cât de hotărâtă este țara dumneavoastră să negocieze anumite acorduri comerciale, ne considerăm îndreptățiți să ne punem întrebări. Considerați că acordul de la Marrakesh, uh, în ceea ce privește negocierile OMC, a devenit caduc? Aceasta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare, într-un an veți avea un președinte în funcție și un președinte ales. Considerați că negocierile au șanse să fie finalizate înainte de alegerile americane, eh, alegerile prezidențiale din SUA și considerați că dacă acordul nu va fi semnat până atunci, considerați că putem revizui într-un sens sau în celălalt eh, termenii acordului după aceea. vă Wojciechowski. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Chciałem poruszyć sprawę, którą... Mulțumesc. Aș dori să mă refer la un subiect care a fost abordat de alți colegi, mai ales de doamna Petir. E vorba despre organismele modificate genetic. În Uniunea Europeană asistăm la o schimbare de mentalitate, o schimbare treptată, e drept. Tot mai mult se adoptă tot mai multe precauții în acest domeniu și se permite statelor membre să interzică uh, cultura OMG-urilor. Ori în Statele Unite politica este complet diferită. Și acum ajung și la întrebarea mea. Cum ține sau cum nu se ține cont de vocea cercetătorilor, a oamenilor de știință care, sunt, care este tot mai puternică. Am organizat multe conferințe la Parlamentul European, am analizat această problemă și considerăm că uh, pericole legate de OMG-uri sunt reale. Această problemă a culturii OMG-urilor complică uh, încheierea acordurilor comerciale. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare succintă când veți publica noile prevederi care va adăuga uh, Polonia lista, pe lista uh, exportatorilor spre SUA, de exemplu a exportatorilor de mere. Uh, după informațiile noastre, lista urma să fie publicată în acest an. Va fi așa sau nu? Mulțumesc! Aș dori să vă pun și eu o întrebare. Cum definiți dumneavoastră micile exploatații, micile ferme? și Care este politica dumneavoastră a folosirii terenurilor pentru o perioadă determinată, să zicem de 10 la 12 ani. S-a vorbit uh, sau au fost puse de mai multe întrebări legate de organismele modificate genetic. S-a vorbit și despre normele folosite și care sunt uh, în vigoare în urma validării de către comunitatea științifică în SUA, în negocierile între SUA și Uniunea Europeană e un subiect recurent, dar această problemă se pune tot mai des la nivel mondial. Va trebui să avem o abordare globală a acestui subiect, care este, după părerea dumneavoastră, elementul cel mai complex legat de agricultură din acordul comercial privind serviciile și investițiile. Vă rog. Well, there have uh, obviously been uh, a number of questions asked and I'll au fost uh, puse foarte multe întrebări și o să încerc să răspund cât mai repede cu putință la toate dintre ele, pentru că mi-ați uh, pus uh, întrebări foarte importante. Prima dintre ele, de ce nu considerăm că Uniunea Europeană uh, e un monolit, un bloc în ceea ce privește normele fitosanitare? Exemplul cel mai bun pe care îl, folos, eh, îl pot da este cea legat, cel legat de gripa aviară. Când eh, SUA a fost afectată de această epidemie, ea a apărut în 21 de state, ceea ce înseamnă că în 29 eh, de celelalte state nu era o problemă cu păsările. Deci dacă Uniunea Europeană ar fi tratată ca un bloc, dacă o țară avea o problemă, atunci toate celelalte țări ar trebui să sufere consecințele în lanț. Noi nu considerăm că e cinstit față de cei care nu au fost, abord, nu au fost afectați de o problemă sau de o uh, epidemie. Și de aceea noi avem acest proces uh, uniform, uh, uh de exemplu tratăm cu Irlanda și cu Lituania în ceea ce privește carnea de, uh, de vită și deschiderea Uh, piețelor, liberalizarea piețelor. Nu considerăm că trebuie să avem o abordare de tip același uh, ca la pod. Dacă avem, de exemplu, o epidemie, considerăm că e mai bine să discutăm de la caz la caz. Nu considerăm că statul uh, Virginia ar trebui să nu mai poată exporta pentru că s-a întâmplat, întâmplat ceva în uh, Iowa, care este la mii de kilometri de pătare. Și cam asta ar fi. S-a mai pus o întrebare în legătură cu Uh, nivelul de hormon din carnea de vită din Irlanda sau din SUA, ce vă pot spune eu este că, într-adevăr, că ne îngrijorează cantitatea de hormoni. Știți că am reacționat la o decizie OMC uh, uh, ca să evităm sancțiunile posibile, dar ideea e că ni se oferea oportunitatea să folosim acest uh, mecanism pentru TRQ pentru a uh, atenua pierderile. Uh, SUA nu mai poate exporta în urma acordului care a fost convenit în urmă cu câțiva ani. Deci noi încercăm să Uh, respectăm spiritul acordului care a fost uh, încheiat în uh, baza normelor OMC. Și după aceea vom vedea ce se întâmplă după. S-a mai pus o întrebare în legătură cu costul Noi considerăm că atunci când prețurile scad foarte mult, uh, e corect să dăm subvenții fermierilor, așa am făcut uh, uh, în trecut. A fost un program care a fost foarte greu de apărat la OMC și a trebuit să reformăm acest program de acordare de subvenții mm, am ajuns la un program care prevede acordarea de ajutoare când e nevoie de ajutoare s-au economisit 23 uh, de miliarde de uh, dolari după ce a fost uh, promulgată legea agricolă. Nu am considerat, nu am constatat o majorare la bugetul federal. Dar, în orice caz, ce am constatat este că cercetarea științifică a primit uh, o finanțare mai mare, deci uh, e vorba de finanțare din partea guvernului, dar și din partea uh, sectorului privat, deci am ajuns la 40 de milioane în cercetarea agricolă. Această, acest tip de cercetare nu a fost suficient uh, finanțat, având în vedere provocările cu care ne confruntăm și cred că trebuie să vedem cum putem să încurajăm decidenții politici să investească mai mult uh, în acest buget agricol, pentru că avem uh, deci probleme care ne așteaptă în contextul schimbărilor climatice, a dăunătorilor, a bolilor, a rotației culturilor, apoi probleme legate de aprovizionarea cu apă. Deci e nevoie de cercetare masivă și e nevoie, sigur, de mult timp și de foarte multe investiții. Nu numai la nivel de țară, ci la nivel mondial. Deci eu sunt pentru majorarea bugetului pentru cercetare. s-a spus că noi în America nu ne facem așa de uh, multe griji în legătură cu dezvoltarea rurală. Nu e chiar așa. Am crescut într-un oraș mare, în Pittsburgh, uh, Pennsylvania. Am fost adoptat uh, de la orf- uh, orfelinat. M-am întâlnit cu soția mea în Iowa, ne-am dus, ne-am mutat într-un oraș mic, am lucrat ca jurist și am reprezentat pe fermieri în anii 80 a, fost o, uh, a avut loc o restructurare a uh, economiei agricole și foarte mulți fermieri au avut de suferit. Eu i-am uh, apărat. E o experiență care m-a marcat, pur și simplu. Acolo am învățat cum să-i apăr pe cei care lucrează pământul cu mâna lor și uh, cred că, într-adevăr, trebuie să creăm oportunități economice în uh, zona rurală. Așa credeam și atunci. Problema e că agricultura rurală a devenit tot mai eficientă. Uh, la un moment dat, deci în, în urmă cu un secol, uh, 90% din uh, suprafața uh, americană era rurală, acum avem doar 50%. Sigur că uh, noi nu am uh, sprijinit uh, în timp, deci uh, în trecut, prin măsuri pe fermierii care nu mai puteau să-și practice meseria catare. Acum încercăm însă să instaurăm o schimbare de mentalitate. Pentru fermele mici, dezvoltarea rurală e foarte importantă, conservarea, conservarea, dar și pentru cetățeni, pentru sănătatea cetățenilor, protecția consumatorilor, calitatea solului și a apei, Uh, trebuie, de exemplu, să sequestrăm carbonul, uh, să încurajăm energiile, um, um, sursele ecologice, economia verde. Deci, iată, tot felul de oportunități de afaceri pentru fermieri pot câștiga astfel bani. Deci noi considerăm că toate acestea își pot aduce contribuția la o economie sănătoasă. Și apoi, uh, economia inteligentă în domeniul agriculturii. Uh, sigur că a trecut uh, era uh, hidrocarburilor. Noi considerăm că trebuie să producem energie și pe alte căi, de exemplu prin biomasă și atunci vom crea locuri de muncă prin tratarea deșeurilor, să energia nucleară are 4 milioane de angajați, deci noi considerăm că trebuie să ne reorientăm și să îi ajutăm pe fermieri să aibă acces la alte surse de venit, tocmai prin intermediul acestei economii verzi. Deci există o componentă dezvoltare rurală în portofoliul meu și uh, zilnic mă ocup de acest subiect pentru că, într-adevăr, uh, îmi pasă de acești oameni soția mea a crescut în orășel, copiii mei acolo, oamenii pe care îi iubesc, că toți au născut în orașe mici, îi apreciez foarte mult pe primarii cu, primarii cu care lucrez, pe senatorii și eu uh, uh, fac tot ce pot ca să uh, sprijin uh, economia la țară. În ceea ce privește etichetarea, în acest moment avem o etichetă care se referă la faptul că nu există un uh, organism modificat uh, genetic. Toată lumea care dorește să aplice această etichetă ne-OMC poate să treacă printr-un uh, proces care garantează acuratețea acestei etichete. Și acum se discută în Congresul SUA despre posibilitatea de a folosi un cod de bare extins veți vedea probabil că mai multe companii din SUA încep să preia acest uh, sistem prin care un cod de bare poate fi scanat printr-un telefon inteligent și astfel se obține informația conform căreia un produs poate conține OMG-uri. Un sistem cu o toleranță zero. Pe măsură ce mecanismele de testare vor deveni tot mai precise, va fi dificil să ajungem la o perfecțiune. Probabil va trebui să păstrăm un anumit prag, să stabilim un anumit uh, prag care poate fi stabilit de diferite autorități, însă în timp consumatorii vor putea vedea dacă cumpără un, uh, un produs uh, biologic, unul nebiologic, care conține Uh, OMG-uri sau urme de OMG-uri și așa mai departe. Am fost întrebat care sunt liniile noastre roșii. Ambasadorul Forman, este negociatorul, cel care are responsabilitatea de a negocia acest uh, acord de liber schimb. Nu ar fi foarte fericit uh, dacă eu v-ar spune care sunt liniile noastre roșii. Nu cred că avem în acest moment linii roșii. Există aspecte dificile am identificat câteva dintre ele, indicațiile geografice, o temă foarte dificilă și vă, o să vă explic de ce. Există agricultori în Iowa, în uh, Wisconsin, în California, care produc brânză, despre care ei cred că deja de o perioadă uh, lungă de timp au folosit termeni generici, cum ar fi parmezan, mozzarella și așa mai departe, și simt că sunt îndreptățiți să continue să folosească aceiași termeni. Cei din Europa, agricultori din Europa, consideră că au exclusivitatea folosirii acestui produs pentru că ei au început să folosească acest uh, produs. Există aici două probleme. Există un proces prin care putem determina dacă sau nu um, afirmațiile sunt adevărate, că acest proces a fost uh, început într-o anumită regiune dintr-un anumit stat deci putem verifica validitatea acestei afirmații și apoi există și un alt proces prin care un termen folosit de mult timp, atât de des, este atât de comun încât am uh, limitat accesul pe piață celor care l-au folosit deja de, de atât de mult timp. Și apoi există o altă posibilitate de a, de a uh, diferenția uh, pro, între cei care folos, produc acest uh, produs și cei care produc un uh, produs uh, similar în alte regiuni. Deci să găsim un mecanism care să reglementeze această situație. În acordul transpacific se discută indicuțiile geografice și se creează acest proces de gestionare a acestor situații. Deci s-ar putea să găsim aici o soluție pentru depășirea acestei situații dificile. Mi-am notat o pagină întreagă de întrebări și nu, nu o să răspund uh, în, uh, în ordine cronologică la aceste întrebări. Ajung acum la alegeri. Desigur, acestea sunt importante. Un nou uh, președinte poate avea aceleași păreri, puțin diferite sau complet diferite. Din punctul meu de vedere, majoritatea candidaților care au cele mai mari șanse să fie nominalizați de partidele respective și care au cele mai mari șanse de a deveni viitori președinți susțin acordurile de liber schimb. Fiecare dintre ei, desigur, insistă asupra anumitor aspecte, însă majoritatea candidaților prezidențiali sunt de acord cu comerțul în general în cadrele Statele Unite, Statele Unite ale Americii există elemente care uh, duc la dezbateri foarte aprins, uh, aprinse, care sunt foarte importante pentru unii. În uh, partidul meu, anumite, anumiți reprezentanți ai agricultorilor și-au exprimat îngrijorări legate de de acordurile de liber, de liber schimb. Există și alte asociații care sunt de acord cu aceste acorduri, o parte a provocării care există în SUA, nu pot să spun nimic despre situația din Europa, însă o parte a provocării din Statele Unite ale Americii este că cei care susțin acordurile de liber schimb nu au argumentat prea bine impactul pozitiv al acestor acorduri pentru uh, Statele Unite ale Americii. Există, se insistă asupra riscului că în urma acestor acorduri de liber schimb, anumite locuri de muncă sunt pierdute în SUA și apar în alte, în alte țări. Însă niciodată nu se amintesc uh, veștile bune legate de numărul de locuri de muncă nou create în urma unui, acest, unui acord de liber schimb. Deci nu, cei care susțin schimburile comerciale nu au reușit să prezinte într-un mod foarte bine articulat beneficiile aduse de aceste acorduri. Și cred că în următoarele șase luni, în următoarea perioadă, va trebui să informăm mai bine opinia publică în legătură cu importanța uh, comerțului. În ceea ce privește merele, perele, aș putea să vă spun că uh, mă ocup de această temă în departamentul meu. Vom propune o regulă cât mai repede Apoi, tema siguranței alimentare este deosebit de importantă. De, de curând am adoptat legea privind modernizarea cadrul de reglementare a siguranței alimentare. În acest moment există 15, 15 agenții federale care au responsabilități în ceea ce privește siguranța alimentară și eu împreună cu președintele Obama, am insistat asupra uh, importanței de a avea o singură agenție și prin acest act uh, legislativ încercăm să aliniem activitatea cu, cu FDA, care controlează aproximativ 80% din, din produsele uh, alimentare. Absurd. Situația este absurdă. Dacă comanzi o pizza în SUA, care ar avea doar uh, brânză ar fi reglementată de FDA. Dacă uh, pui și un, uh, un ardei, atunci USDA ar fi responsabilă. Deci nu are niciun, nu, nu are niciun rost. Deci încercăm să aliniem programele celor două agenții, mai ales pentru a pentru a împăca uh, dimensiunea de a răspunde unei crize și de a preveni o criză uh, viitoare posibilă. Drept urmare, am reformat uh, programele de, de inspecție, am schimbat numărul produselor pe care urmează să le testăm și prin acest, acest nou act legislativ încercăm să aliniem mai bine sistemul astfel încât la un moment dat în viitor să putem crea mult mai ușor o singură agenție dacă ne dorim acest lucru. Și este important să existe și tragere la răspundere și uh, responsabilitate să putem răspunde cât mai rapid unei uh, crize alimentare Um, ținând seama că există 300 de milioane de consumatori și foarte multe posibilități de a apărea o criză alimentară, este un lucru foarte important. Bunăstarea animalelor durabilă. Cred că noi avem o bună definiție a durabilității, care ține seama nu doar de durabilitatea socială, unde se încadrează și bunăstarea animalelor, dar și bunăstarea de mediu și cea economică. Și dacă vom, dacă ne dorim un sistem durabil, avem nevoie de toate aceste trei elemente, pentru că po- poți avea cele mai înalte standarde din lume care, dacă nu și le pot, care nu pot, nu pot fi respectate de nimeni, atunci uh, ele vor fi subminate. Deci trebuie să găsim posibilitatea prin care, uh, prin care putem garanta durabilitatea în întregimea sa. Lucrăm în ceea ce privește bunăstarea animalelor pentru a crea uh, standarde internaționale în cadrul uh, OIE și facem acest lucru foarte transparent din punctul de vedere al uh, condițiilor care trebuie să fie respectate. Din punctul meu de vedere și piața are un rol important. Consumatorii au anumite cerințe și piața vedem că răspunde acestor cerințe. Multe din lanțurile internaționale alimentare își schimbă modelul de afaceri în urma cerințelor consumatorilor. S-a discutat despre diferența între sisele identice. Există, de fapt, foarte multe întrebări în acest sens. Mie mi se pare că nu avem suficient timp pentru a intra în detaliul acestei discuții. Însă, ce aș dori să spun eu în domeniul biocombustibililor? Dumneavoastră sprijiniți noțiunea biocombustibililor, însă doar dacă biocombustibilii sunt uh, obținuți în mod uh, uh, durabil producătorii de soia din SUA consideră că modul lor de cultivare este durabil, chiar dacă este diferit față de cel european, pentru că obiectivul uh, final este același. Din punctul meu de vedere, vorbim de, de sisteme echivalente și nu identice. Deci, dacă ne definim foarte bine scopul pe care dorim să-l atingem, întrebarea care se pune este dacă e singură, există o singură cale de a atinge acest scop sau există mai multe căi. Și atunci, dacă acceptăm posibilitatea mai multor căi posibile, uh, putem uh, discuta și despre echivalența între sisteme. Deci trebuie să ne întrebăm care este rezultatul pe care ne-l dorim și dacă îl putem uh, atinge într-un singur mod. Indicațiile geografice sunt un exemplu bun. poate găsim, vom ajunge la concluzia că o combinație între sistemele din uh, SUA și Europa ar fi uh, soluția cea mai bună. M-ați întrebat uh, de asemenea în legătură cu de, definiția exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. În Statele Unite ale Americii există 2,3 milioane de exploatații agricole, așa cum le definim noi. Este vorba de oricine care uh, produce uh, un produs, cultivă un produs care are o valoare de mai mult de, de peste 1000 de dolari. Din cei 2,2 milioane de, de agricultori există 1,2 milioane care produc lucruri cu o valoare mai mică de 10.000 de dolari. Deci majoritatea celor definiți pe noi ca agricultori se încadrează în această categorie. Deci au o bucată de, de teren pe care o, o produc și apoi există aproximativ 700.000 de producători care se încadrează undeva între 10.000 de dolari și 200.000 de dolari ca valoare a produselor lor. La aceștia, în mod comun, în Statele Unite ne referim ca exploatații agricole familiale, ceea ce înseamnă că mai rămân undeva între 200-300 de mii uh, de producători care au producție care depășește 200.000 de uh, dolari. Ei au o pondere foarte mare uh, din punctul de vedere al producției Statelor Unite ale Americii, dar uh, marea majoritate a agricultorilor din SUA se încadrează în primele două categorii. Și majoritatea acestora, fie ei, fie soțiile lor, trebuie să lucreze la fermă. Deci ne dorim o economie care să le, să le permită să-și continue activitatea, să nu fie nevoiți să își caute un alt loc de muncă, pentru că uh, suntem în situația în care tinerii care văd cât de dificilă este viața pentru părinții lor să nu mai fie atrași de această activitate agricolă. Și ultima remarcă pe care aș dori să o fac. Cum coexistă culturile biologice cu cele modificate genetic în Statele Unite, Statele Unite ale Americii? Am demarat această discuție în urmă cu câțiva ani în cadrul grupului, așa numitului grup IC21 Aici se regăsesc producători uh, biologici, uh, producători care de OMC-uri și acest grup reflectă la posibilitatea de, co- de coexistență a celor uh, două tipuri diferite de, de culturi. Toți, toți producătorii trebuie să înțeleagă care este situația uh, vecinilor, um, de momentul în care se însămânțează diferitele plante tocmai pentru a evita uh, riscurile posibile. Apoi uh, am văzut că avem nevoie de instrumente specifice de, de gestionare a riscurilor pentru uh, cultivatorii de produse biologice. Apoi avem nevoie de cercetări suplimentare pentru a vedea cum se pot uh, deplasa, care sunt posibilitățile de contaminare a unor uh, culturi și în plus am uh, întreprins un sondaj printre producătorii de producătorii de plante biologice pentru a întreba câți dintre ei s-au confruntat cu această problemă a contaminării și un număr foarte mic au, au răspuns uh, pozitiv. Există cam 20.000 de producători uh, biologici uh, certificați ca atare. Există un număr mare de alți producători care spun despre ei că sunt producători biologici Numărul oficial este de 20.000. Ar trebui să verific Nu știu, a, a fost menționată o, o, o comunitate locală, nu știu exact, eram guvernator în momentul respectiv, însă aș putea să verific și să vă spun informațiile corecte. Știți că ziarele nu întotdeauna au dreptate cu ceea ce publică. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Este posibil să fi, să fi ratat câteva, oricum mi se pare că a fost o discuție uh, foarte rodnică. Było tyle pytań, tak różnych. Mulțumesc. Atâtea întrebări, atâtea diversitate. Wyrazem podziękowania, uznania za... Da, vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. M-aș întoarce la ce ați spus la început. Dacă am înțeles bine, ați spus că agricultura nu era bine înțeleasă, nu este bine înțeleasă în afara universului agricol. Eu cred că acesta este un mesaj extrem de important, de puternic. Trebuie să nu uităm acest lucru și noi avem senzația că de multe ori agricultura nu este înțeleasă, inclusiv aici, în Europeană, și că trebuie să facem ceva în acest sens. E vorba de tocmai un domeniu extrem de important, o producție care nu poate să fie uh, transferată în altă parte, în alt domeniu. Ați vorbit despre uh, producția de alimente TTIP-ul despre asta vorbește, printre altele, de o siguranță alimentară sporită și o abordare a tuturor chestiunilor agricole importante pe plan internațional. Ehm, avem acest proces de globalizare, îl observăm pe piețele financiare, el este acum prezent și pe piețele agricole. Și aici, deci, trebuie să existe niște intervenții pentru că piața singură nu a putut să facă față problemelor în domeniul, în domeniul uh, financiar, de pildă. E nevoie de instrumente adecvate pentru a rezolva problemele acestei piețe agricole, uh, mai ales când vine vorba și de probleme deosebit de prezente, cum ar fi schimbările climatice. Până în 2050, populația lumii va atinge aproape 10 miliarde, va trebui să existe o producție agricolă tot mai mare, clasa de mijloc e din ce în ce mai uh, numeroasă, deci va trebui să facem față acestor probleme, ca și problema acaparării solurilor, terenurilor, problema apei ca și resursă limitată, schimbările climatice, tot atâtea provocări care vor reprezenta Uh, probleme deosebite pentru agricultură. Și astfel eu cred că pozițiile noastre nu sunt deloc îndepărtate. Pentru că trebuie să vă spun că agricultura europeană chiar dacă nu este așa de diferită, spuneți, de agricultura americană. Nouă ni se pare că este extrem de divers uh, Ce se face în agricultură în nordul Europei nu seamănă deloc cu ceea ce se întâmplă în sudul Europei, ceea ce în Statele Unite nu se observă în aceeași măsură. Mulțumim foarte mult, uh, domnule ministru. Suntem siguri că toate informațiile pe care le-ați dat uh, ne vor fi utile, folositoare, un schimb de vedere deosebit de pozitiv pentru noi toți. Mulțumesc! Domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc încă o dată pentru această ocazie. Mi-ați dat timp și spațiu pentru a mă răspunde unor întrebări, pentru a discuta. Aș spune câteva lucruri în final, dacă îmi permiteți. Europa are o, o reputație deosebită uh, agricultura, produsele europene sunt foarte bine văzute, foarte bine cotate și um, consumatorii americani, americani știu asta și apreciază asta și de aceea, în acest sens, trebuie să vedem cum stă mai bine cu echilibru între piețele noastre, dar oricum uh, produsele europene sunt considerate ca având o plus valoare deosebită și cred că dacă ar fi să răspundem la una dintre problemele care se pune, este tocmai acest accent pe valoarea adăugată, pe plus valoarea europeană. Însă, noi, cei care ne interesăm de agricultură, avem niște probleme în comun pe care trebuie să le rezolvăm. În primul rând, schimbările climatice și apoi, ca și sector, inclusiv pe plan internațional, va trebui să aducem o soluție la aceste probleme, schimbări climatice și de mediu și, și Paris spune asta zilele acestea. Apoi, uh, agricultura este un domeniu cu legături în toată economia. De fapt, dar pentru că ca și valoare are o pondere mică în economie, nu se găsește întotdeauna sau nu are întotdeauna o influență suficientă în cadrul negocierilor uh, politice în general. Se consideră că poate alte domenii sunt mai importante. Însă, până la urmă, s-a făcut aici un comentariu, cum că dacă noi nu sprijinim fermierii, aceștia dau, și dacă ei dau faliment, atunci ce vom face? Care va fi soarta omenirii? Să nu uităm, deci, că sau să nu uite cei care negociază astăzi soarta lumii și a economiei cât de importantă este agricultura. Și trebuie de asemenea să arătăm respect și să dăm dovadă de apreciere față de eforturile fermilor și asta spune principal pentru Statele Unite, pentru că este foarte clar că noi am delegat această răspundere de a produce hrană um, unui număr mic de persoane, asta pentru ca noi să putem să facem altceva și să ne urmăm alte, alte visuri în viață. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi încă o dată, domnule secretar de stat. Acest schimb de vedere a fost și este deosebit de necesar. Cu toții am uh, învățat câte ceva din această discuție. În săptămâna următoare ne vom întoarce, bineînțeles, la aceste teme abordate. Mulțumim! Thank you. Thank you. Thank you.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

în întârziere, haideți să trecem direct la punctul 5 de pe ordinea de zi, fără să mai zăbovim. Uh, nu mai știu care este ordinea de exactă a punctelor de abordat, însă avem un schimb de vedere cu Comisia Agricultură în ceea ce privește negocierile în curs în domeniul agricol. După schimbul de vederi cu ministrul de resort american. Trecem acum la un schimb de opinii cu domnul John Clark, care este director uh, agricol la DG Agri și care este negociatorul șef în cadrul discuțiilor bilaterale. Am abordat aici uh, problema TTIP-ului Vreau să mă întreb dacă este o ședință cu ușile închise sau suntem uh, și pe internet. Yes, yes, yes, I'm Treabă domnul Agnew. Da, da, da. Suntem prezenți pe internet. Dați-mi și razie oddaję panu Gos, Bardzo proszę. Aveți cuvântul, vă dau cuvântul imediat și nu uitați că suntem puțin în întârziere, dar domnule Clark, bineînțeles, asta nu vă privește direct pe dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Se spune că în engleză că dacă ești pe scenă nu înseamnă că o să fii mai popular decât uh, copiii și animalele. Uh, secretarul de stat american a făcut o prezentare deosebită și nu aș vrea să fiu comparat cu el și cu multă modestie de la Comisia Europeană o să vă dau așa o imagine a ce se întâmplă în cadrul negocierilor pe uh, sectorul alimentar și agricol. agricol. Deci, agenda de discuții care este în curs, cea care este preconizată și apoi nevoia de a vedea ce facem cu acordurile comerciale care sunt deja în vigoare. Și apoi domnul Zișac a spus la început ceva în legătură cu siguranța și securitatea alimentare și cooperarea noastră în acest domeniu, dar câteva chestiuni de fundal. Uh, avem ordine de zi sau o agendă de discuții care a fost hotărâtă și în acest context aceste discuții trebuie să arătăm, să demonstrăm oamenilor că uh, ea va duce la creștere și ocupare, la produse alimentare sigure. La, să nu uităm că exporturile agricole înseamnă 2,2 milioane locuri de muncă în Europa, asta locuri de muncă direct. Aveți niște planșe PowerPoint pe ecrane și vedeți că pentru al patrulea an la rând am fost Uh, cel mai mare importator net de produse agricole și al treilea exportator net de produse agricole. Vedeți diferența dintre importuri-exporturi, vedeți că exporturile noastre sunt în creștere și avem deci o balanță comercială pozitivă la produse agricole dar nu exportăm numai uh, produse cu valoare adăugată, din potrivă avem și produse intermediare la export, precum și materii prime, cum ar fi cerealele. Iar în 2015 această tendință pozitivă continuă în ciuda embargoului rusesc de la sfârșitul anului 2014, care a însemnat 6 miliarde în exporturile noastre, deci în minus, am continuat să creștem anul acesta și creșterea se va situa probabil uh, la 6% față de anul trecut. În ceea ce privește perspectivele viitoare, uh, cererea uh, în Europa va rămâne limitată, în Europa, însă așa cum a spus domnul Dijac, va exista o cerere în creștere enormă chiar în uh, Asia, Orientul Mijlociu și mai ales în Africa, unde avem o populație în creștere și o creștere de asemenea a clasei mijlocii care în ultimii ani consumă mai multe produse prelucrate, um, lactate, carne și proteine, toate aceste produse pe care Europa le exportă în mod tradițional. Dacă vă uitați la fluxul de importuri și exporturi, la modelele pe care le-am observat uh, în ultimii ani. Vedeți că noi importăm mai ales din Statele Unite și din Brazilia uh, soia um, și așa mai departe, cereale, din Indonezia, ulei de palmier, uh, din uh, Thailanda, nu și așa mai departe. Deci mai cu seamă materii prime, produse neprelucrate, brute dacă vă uitați la exporturi, în schimb, vedeți care sunt piețele noastre principale, Statele Unite, uh, apoi China, Orientul Mijlociu, de asemenea, o piață foarte mare pentru cerealele noastre și până la mijlocul anului trecut și Federația Rusă, care figura printre cei care importau de la noi. Acum, agenda de discuții de la OMC, uh, cu 10 zile înainte de începutul conferinței ministeriale de la Nairobi, Cred că pot să spun și fără să greșesc prea mult că accesul pe piață și problema subsidiilor sau subvențiilor uh, europene nu vor figura pe agenda de lucru a OMC, ci avem uh, problema concurenței care ne preocupă acolo și ceea ce ne dorim este să nu ne concentrăm numai pe subvențiile la export, asta ne dorim noi. S-a propus ca la OMC uh, să se elimine total, în discuția la Nairobi, uh, problema subvențiilor la export, dar asta uh, în condițiile în care suntem siguri că nu apar alte lucruri care distorsionează exporturile și sunt multe aspecte, așadar noi nu vom face o concesie unilaterală ca să, elimin, să se elimine subvențiile la export, pur și simplu. Acum, discuțiile bilaterale în curs. De câțiva ani încoace, o mare parte din uh, comerțul pe care l-am avut uh, s-a bazat pe relații bilaterale, în acorduri bilaterale și tendința este că dacă doream să scadă taxele vamale, anumite produse, am făcut asta prin intermediul, um, intermediul acordurilor uh, bilaterale și am încheiat unele foarte importante în ultimii ani, cum ar fi cele cu Columbia, Canada, Africa de Sud uh, uh, și așa mai departe. Recent am, înceac, am încheiat negocierile și cu Vietnamul, ceea ce este foarte bine, agricol vorbind, Uh, Vietnamul a liberalizat complet uh, accesul și uh, vorbim aici despre băuturi alcoolice, vin, produse um, avicole și din carne de vită. Deci toate aceste um, taxe vamele au dispărut. Pe de altă parte, pe noi ne interesa orezul, amidonul și zahărul de la ei și am făcut aceste demersuri prin intermediul cotelor. Uh, în ceea privește indicațiile geografice, ei au primit 170 de, produs, de indicații geografice la produsele lor cele mai importante. În aceste condiții, investitorii noștri în domenii vor putea să aibă acces la această piață uh, foarte importantă din Asia și se mai și creează și un precedent fericit cu alte țări din uh, Asia de Sud-Est uh, cu care dorim să încheiem astfel de acorduri de um, comerciale. Apoi uh, avem, vom intra într-o nouă fază de acorduri sau negocieri bilaterale și regionale cu China pe generă, um, indicațiile geografice, apoi cu Japonia Aici uh, vorbim iarăși de o piață foarte importantă pentru sectorul agricol european, este o piață deosebit de protejată, atât pentru indicații geografice cât și pentru produsele alimentare. Noi dorim să obținem uh, un deal, uh, un târg foarte bun, ambițios cu Japonia și nu dorim să fim modești, așa cum facem cu TTIP-ul Noi pur și simplu uh, ne dorim ca să avem un acord ambițios cu Japonia pentru că ne gândim uh, la aspectele pe termen lung uh, și soarta exportatorilor noastre, noștri. Apoi TTIP face parte din prioritățile Comisiei Juncker, știm bine, și atunci va trebui să găsim un echilibru între strategiile și interesele noastre ofensive, respectiv de ofensive. Avem niște interese punctuale pe piața americană, de pildă lactatele, semințele și apoi uh, vinuri, uh, băuturi spiritoase plus uh, indicații geografice, dar avem și puncte deosebit de spinoase. Nu trebuie să ne ascundem după dege domnul Nicolson a menționat asta, sectorul cărnii de vită, de porc și de pasăre, Amidon și etanol sunt uh, chestiuni deosebit de delicate pentru că nu avem aceeași nivel de producție, aceeași economii de scară, nu suntem la fel de competitivi ca și ei pe anumite produse și atunci în cadrul uh, TTIP-ului. În acest uh, context nu vom liberaliza complet aceste sectoare din punctul nostru de vedere, pentru că asta ar crea mari probleme agriculturii europene. Pentru aceste produse trebuie să găsim un echilibru între uh, abolirea taxelor uh, vamale, deci bunătățirea acestui pe piață pentru anumite produse, pe de altă parte să-i lăsăm și pe fermierii noștri să se organizeze ca atare. Iar domnul Vilșac a menționat asta, fapt a recunoscut cumva tacit în sensul că nu ne dorim să dispară țesutul agrar, agricol din Europa. Nu, acesta este scopul TTIP-ului. Se pare foarte important ca într-un astfel, uh, într-o astfel de comisie să spunem că există foarte multe domenii unde există uh, sensibilități, dar în orice caz normele de uh, sănătate, protecția consumatorului nu sunt negociabile, trebuie să repetăm acest lucru, deci uh, TTIP-ul nu vor periclita uh, normele noastre foarte stricte, cele mai stricte din lume uh, în ceea ce privește siguranța alimentară. Nu ne dorim uh, pui uh, tratat cu clor, uh, de exemplu, uh, sau uh, organisme modificate modificate genetic pe mesele noastre. Câteva cuvinte în legătură cu Mercosur. Thank you. Um, a, a, a, a very important agreement. Un acord foarte important care va fi reluat pe viitor, dar impactul potențial pentru agricultorul european trebuie să fie foarte uh, Uh, bine evaluat, adică cu prudență. Spunem întotdeauna că Mercosur este un uh, producător foarte important de carne, de uh, zahăr și de alte bunuri. Nu trebuie să uităm acest lucru și trebuie să negociem foarte prudent aceste produse într-un eventual acord Mercosur. Acum, pe viitor, poate că o parte din dumneavoastră ați citit comunicarea Comisiei cu privire la strategia privind Uh, investițiile comerciale, care uh, stabilește o listă foarte ambițioasă de uh, priorități în acest domeniu al negocierilor pentru acorduri comerciale. Comisia va cere Consiliului să înceapă negocierile cu Australia și cu Noua Zeelandă și cu Mexic și cu Chile. Dacă vor fi lansate aceste negocieri, vor fi continuate ca și negocierile pentru țări sau regiuni foarte uh, Uh, competitive precum Mercosur și SUA. De aceea Comisia folosește de fiecare, uh, se folosește de fiecare uh, oportunitate pentru a avansa cu prioritățile sale, dar nu cred că trebuie să ne iluzionăm. Contribuția pe care omologii noștri americani Uh, vor trebui să o aducă la negocieri, va trebui să fie foarte importantă, astfel încât rezultatul negocierilor să fie acceptabil din punct de vedere politic, dar și economic, mai ales din perspectiva agriculturii europene. Mesajul meu, unul dintre mesajele mele de astăzi, este că vă rog să uh, rămâneți uh, în legătură strânsă cu colegii de la INTA, dar și cu alegătorii dumneavoastră, cu factori implicați, pentru ca interesele sectorului agricol european să se reflecte cât mai bine în poziția Parlamentului European. Câteva cuvinte acum în legătură cu indicațiile geografice. O prioritate pentru noi întotdeauna negocierile pentru acorduri comerciale pe hartă. Uh, vedeți uh, țările cu care avem deja un acord cu privire uh, la indicațiile geografice, apoi țările cu care vom negocia pe viitor așa cum s-a spus înainte, indicațiile geografice sunt o prioritate, uh, sunt exporturi uh, emblematice uh, pentru Uniunea Europeană, sunt produse foarte importante care, mm, pentru care foarte multe IMM-uri, mulți <coughs> producători, mulți cetățeni lucrează. Aceste indicații geografice nu sunt sau nu mai sunt uh, doar de competența a trei sau a patru state membre, toate statele membre generează și protejează indicațiile geografice și fiecare stat membru are o miză foarte importantă în acest domeniu. Așa cum a spus și domnul Vilsac, reputația Europei este foarte uh, bună, deci suntem renumiți pentru produsele noastre de mare calitate și indicațiile geografice sunt pioniere în, pioniere în acest domeniu. Și în negocierile TTIP vom încerca să ne protejăm cât mai bine indicațiile geografice. Trebuie să recunosc că propunerea secretarului uh, de stat uh, din uh, America nu ne mulțumește. Deci, uh, normele propuse de omologii americani nu sunt suficiente pentru noi. Din punctul nostru de vedere, costurile pentru fermele noastre foarte mici, pentru producătorii noștri sunt prea mari. Aș dori acum să mă mai refer la uh, punerea în aplicare a acordurilor comerciale. Nu ajunge să negociez doar astfel de acorduri comerciale. Uh, pentru ca aceste uh, beneficii să ajungă la uh, fermierii noștri, la cei care exportă produse, trebuie uh, să fie implementate problema cu țările terțe e că nu trebuie doar sau nu e suficient să scapi de barierele vamale, sunt și alte probleme mult mai complexe și deci și domnul Hogan a spus acest lucru pentru Comisia Europeană, una dintre priorități, uh, nu, dacă ne gândim la uh, embargoul uh, de anul trecut a Rusiei, e să ne asigurăm că aceste bariere netarifare sunt cu care ne confruntăm în întreaga lume sunt abordate. De exemplu, exporturile de carne de vită după 15 uh, ani au fost reluate înspre Canada, uh, la fel uh, și animale vii în Turcia, de exemplu, apoi exporturile de mere înspre Statele Unite. Domnul Vilsac a spus că există, a fost publicată o hotărâre judecătorească în acest sens și vom continua în aceeași, pe același front o altă latură o reprezintă uh, politica noastră uh, promoțională și uh, misiunile comerciale pe care le desfășurăm uh, în lume. Cu ajutorul dumneavoastră am uh, promulgat un nou regulament cu privire la promovare, care acum intră în vigoare și uh, în, deja culegem roadele în sensul că multe state membre folosesc uh, finanțarea pentru promovare și activitățile de promovare uh, pentru ca uh, uh, în campaniile noastre de promovare din lume să uh, vizăm nu numai țări precum SUA, China, ci și Africa, Uh, America de Sud și așa mai departe. Deci constatăm că această politică uh, de promovare dă rezultate și Comisia trimite uh, misiuni în întreaga lume, mai ales în economiile emergente. În următoarele 12 luni vom încerca să abordăm omologii, de exemplu, asociații de fermieri, de producători din diverse țări. Mergem în Columbia în februarie, în Japonia și în China în martie și după aceea în Indonezia și poate că și în uh, Africa de Vest. Deci e vorba de piețe foarte importante cărora trebuie să le acordăm atenție. Uh, domnule președinte, văd că deveniți uh, agitat după felul în care vă mișcați, știu că așteptați să termin, în ceea ce privește siguranța alimentară. Secretarul de stat american a vorbit uh, foarte elocvent uh, despre provocările care ne așteaptă pe viitor. Va trebui să hrănim 9 miliarde de oameni, uh, se schimbă și deprinderile alimentare, oamenii mănâncă mai mult. Deci, de fapt, dacă vorbim de consumul așa la rece, nu vorbim de 9 miliarde de locuitori, ci de 11 miliarde de guri pe care va trebui să le hrănim. Cu reforma politicii agricole comune, Credem că ne aflăm într-o poziție mai bună pentru a promova modelul agricol european, pentru a împărtăși experiența noastră cu alte țări din lume, pentru a ajunge la o dezvoltare rurală echilibrată, pentru a îmbunătăți orientarea uh, pe piață, pentru a evita Uh, a producerii, cum putem să încurajăm comerțul echitabil, cum să uh, interzicem ONG-urile. Uh, de asemenea, în domeniul inovării și a cercetării, în domeniul agriculturii avem rezultate foarte bune. Apoi, cum putem să promovăm sursele regenerabile pe bază agricolă. Deci reforma PAC cred că va avea un rol foarte important de jucat, nu numai în viitorul Europei, siguranța alimentară în Europa, ci la nivel mondial pentru că să nu uităm că în Europa ne confruntăm cu aceleași provocări ca uh, în restul lumii. Domnul comisar și uh, echipa sa, inclusiv uh, eu, acordăm o importanță sporită politicilor adecvată, adecvate în ceea ce privește securitatea alimentară, negocierii cu partenerii. Vom continua acest lucru în diverse foruri, prin FAO, în G7, G20, în relațiile noastre cu Africa subsahariană și apoi uh, în punerea în aplicare a ă, obiectivelor pentru dezvoltarea minerului după 2015. Deci noi nu încercăm doar să ă, producem hrană, ci încercăm să ă, diseminăm aceste bune politici de producție agricolă dincolo de granițele Europei. În încheiere aș dori să spun că vom continua să cooperăm cu comunitatea dumneavoastră pentru a identifica oportunități, pentru a uh, extinde comerțul, pentru a ocupa noi piețe și pentru a avea o abordare cât mai echilibrată. Trebuie să cooperăm cu fermierii noștri și, și cu ceilalți uh, uh actori care intervin în uh, lanțul uh, alimentar pentru a ne asigura că uh, preocupările noastre uh, sunt luate în considerare și Uh, aș dori să vă spun că uh, mă bazez pe dumneavoastră pentru a ne asigura că uh, sensibilitățile în domeniul agriculturii în anumite domenii sunt bine înțelese și intervin în dezbatere atunci când apărăm poziția europeană în negocierile agricole. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru că v-am răpit prea mult timp, însă e un subiect extrem de important. Obiecujemy Państwu, że będziemy... Da, într-adevăr, aveți dreptate, e un subiect foarte important. Dragi colegi, o să revenim uh, pe viitor la acest subiect, uh, poate chiar mai des, în mod sistematic, pentru a ne asigura că urmărim cât mai bine uh, negocierile privind acordurile comerciale, pentru că ele sunt foarte importante pentru agricultura europeană. Nu numai negocierile privind acordurile, ci și punerea lor în aplicare. Deci vă promit că vom reveni. A cerut cineva cuvântul, da, un minut primește fiecare uh, vorbitor. Domnul Nicholson, nu mai mult de un minut bat cu ciocănelul dacă depășiți acest timp. Domnule președinte, aș dori să vă asigur că uh, să vă spun că, într-adevăr, uh, ați vorbit după domnul uh, Vilsac, dar ați fost la înălțime. Știm că negocierile de la OMC sunt în curs și trebuie să vă pun o întrebare. Ă, nu considerați că OMC-ul a murit? Pentru că se tot negociază, ce TTIP-ul, negocierile cu Australia, Mexic, cu Noua Zeelandă. Noi în ă, Europa încercăm să influențăm cum putem aceste negocieri, dar mă întreb dacă cu toate aceste negocieri care sunt în curs, Uh, considerați că Mercosur e o prioritate după noua schimbare de guvern? Va trebui să o luăm de la zero? L-am auzit pe domnul Vilsac vorbind despre mărci, uh, despre indicații geografice. Uh, care este justificarea? De ce credeți că americanii vorbesc despre aceste subiecte? Politica comercială este foarte importantă, dar să nu uităm că ea e costisitoare, pentru că în urma acestei politici comerciale, până la urmă, uh, impunem prețul pe piața mondială și știm că piața mondială este foarte volatilă în domeniul uh, agriculturii. Mulțumesc. Doamna Herenz Garcia acum. Gracias, señor director, gracias por estar aquí esta, esta tarde. Mulțumesc foarte mult, domnule director general, mulțumesc uh, pentru prezența la ședința noastră. Aș dori să știu când va avea loc următoarea rundă de negocieri pentru TTIP și unde. Spuneați că indicațiile uh, geografice și uh, denuirile de origine reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, că nu vom renunța la aceste, uh, la aceste indicații geografice. Aș dori să vă reamintesc că acordul din 2006 cu SUA cu privire la vinuri include o a doua parte prin care americanii se angajau să uh, Uh, negocieze alte denumiri de origine care nu erau în acord. Ori TTIP-ul este o astfel de ocazie. Veți cere omologilor americani să respecte acordul din 2006? Domnul Dorfman. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să continui cu indicațiile geografice protejate. Ați spus de mai multe ori că aici există o șansă pentru întreprinderile mici și mijlocii. Nu este un lucru adevărat, pentru că dacă ne uităm la produsele vândute pe piața americană, pe piața globală, este vorba de produse vândute mai degrabă de întreprinderi mari. Sau cel puțin aceasta este o afirmație valabilă pentru Italia. Mai înainte am discutat despre faptul că americanii folosesc termenii, folosi, termenii europeni nu trebuie să permitem ca denumirile noastre care au o valoare să fie pur și simplu folosite peste tot în, uh, în lume. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să găsim o soluție uh, potrivită. Sub nivelul uh, Canadei nu trebuie să coborâm cu TTIP, pentru că dacă nu ne vom confrunta cu dificultăți foarte mari pe viitor. Mulțumesc. Poate mulți colegi ați observat că domnul Vilșac nu a răspuns la întrebarea mea cu privire la OMC. Dacă e să mă uit la harta acordurilor la care participăm și dacă e să ne uităm la felul în care evoluează bugetul uh, brazilian pentru agricultură, bugetul din India pentru agricultură și spre ce se îndreaptă aceste țări, nu considerați că Comisia până la urmă uh, este tot mai uh, naivă ca uh, apărătoarea templului. Uh, prin templu înțeleg Omeceul și Marrakeșul, acordurile la Marrakeș. Da, deci Domnul Hoisne, da, de fiecare dată când veniți în fața noastră, spuneți că totul este roz, totul va fi și mai, uh, va fi și mai bine pe viitor. Și atunci, de ce prețurile pentru produsele agricole pe plan uh, global sunt în scădere? Deci, ceva nu este în ordine și poate data viitoare începeți uh, de la josul uh, listei, să ne spuneți cu ce stat nu doriți să încheiem un acord uh, de liber schimb. Mă întreb cum reușiți să mai priviți o să mai păstrați o privire de, de ansamblu în condițiile în care Uniunea Europeană negociază atât de multe acorduri de liber, de liber schimb. Mie mi se pare că agricultura nu mai are niciun uh, rol în contextul acestor uh, acorduri de liber schimb. Este sectorul care cel mai puțin de profitat în urma lor și din acest punct de vedere nu s-a schimbat foarte mult timp în ultima perioadă și mi se pare o nerușinare până la, la urmă îmi spuneți că trebuie să păstrăm contactul cu colegii din Comisia INTA. Noi trebuie să discutăm această temă. Chiar ar trebui să discutăm această temă și nu să ne fie uh, puse în față pur și simplu niște rezultate. Domnul Andriu. Mulțumesc. V-am ascultat cu mare atenție și am impresia, dacă vă ascult, că toate, toate sunt bune și frumoase, că totul e roz, ceea ce mă surprinde. Aș dori să vă pun doar o întrebare în legătură cu indicațiile geografice. Au mai spus și alți colegi, dar aș, aș dori să știu care sunt progresele uh, în legătură cu negocierile privind uh, indicațiile geografice cu Statele Unite. Domnul ministru ne-a spus chiar el că nu e foarte ușor și știm foarte bine că în ceea ce privește indicațiile geografice din Europa, uh, ele continuă să fie contestate. O a doua întrebare. Uh, există schimburi Uh, între direcțiile generale de la Comisie în ceea ce privește uh, extinderea indicațiilor geografice la produsele neagricole, pentru că există și astfel de produse. Gracias, presidente. Da, mulțumesc, spune doamna Senza Rodigres. Aș avea mai multe întrebări. Um, ați spus că intenționați să faceți mai multe, să desfășurați mai multe misiuni comerciale și după aceea ați vorbit și despre tratatul cu Canada, acordul cu Canada. Care este situația? Pentru că el nu a intrat în vigoare și dumneavoastră v-ați exprimat ca și când acest acord comercial ar fi în vigoare. Apoi, care sunt pro- produsele considerate sensibile în negocierea uh, TTIP-ului și pentru care nu vom deschide complet uh, importurile? Mulțumesc, domnul Bogovici. Un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am adoptat o recomandare cu privire la TTIP în uh, comisia noastră, prin care spuneam că trebuie ca agricultura și practicile agricole europene să fie respectate. Pe mine mă interesează în mod special subiectul pesticidelor. Și după ce am citit uh, acest uh, text, această parte a negocierilor, am rămas cu impresia că nu respectăm practicile europene în acest domeniu. Cred că nu trebuie să ne pripim, trebuie să ne acordăm suficient timp pentru a analiza cuvânt cu cuvânt fiecare capitol, pentru că dacă nu, uh, consumatorii europeni și fermierii europeni vor ajunge într-o situație dificilă, pentru că, de obicei, agricultorii, fermierii sunt cei care au de suferit într-un astfel de joc aleator. Și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja pe fermieri. Trebuie să mai vorbim și despre măsurile de mediu, despre dezvoltarea rurală și așa mai departe. Deci aș dori să știu ce veți face dumneavoastră pentru a-i proteja pe uh, fermierii europeni. Mulțumesc! Așa da. Iš tikrųjų, ačiū už informaciją. Domnul Rope truputį keistai atrodo. Kalbam, kad. Vă domnule președinte. Pe termen lung, se pare că vom avea tot mai puține produse în condițiile în care populația globală va crește, însă deja de un an și jumătate există un surplus de produse lactate și de produse de carne. Am investit în accesarea unor noi piețe, însă care este problema? Nu sunt suficient, uh, nu funcționează suficient de bine piețele sau nu dispunem de suficientă piețe? Deci mă întreb care va fi impactul acordului încheiat cu Statele Unite ale Americii. Pentru că multe uh, studii ne arată că impactul asupra piețelor europene va fi unul negativ. Și care este reacția dumneavoastră la această situație? doamna Garcia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit câteva cuvinte în legătură cu acordul cu Vietnam. Un acord care îngrijorează pe locuitorii regiunii Andalusia din Spania și aș dori să vă întreb care sunt garanțiile pe care le puteți oferi producătorilor de orez din Europa. Pentru că suntem foarte îngrijorați. Nu ați spus nimic în plus în legătură cu uh, uleiul de, de măsline sau uh, fructele care sunt foarte importante pentru europeni, deci care sunt daunele posibile și care sunt uh, garanțiile pentru acest producător. Doamna Hoibu, vă mulțumesc. Aș dori să aflu din partea Comisiei Europene cum definiți dom- domeniile delicate, pentru că noi aici la Comisie nu avem o definiție coerentă. V-ați referit la diferitele probleme legate de acordurile de liber schimb. Aș, aș putea să vă dau două exemple. În uh, produsele lacta, lactate, în Statele Unite ale Americii, există tarife foarte mari vamale pentru uh, unt și pentru smântână. Dacă este să mă gândesc la migdalele din uh, California, care sunt uh, produse cu metode foarte industriale care au dus la dispariția uh, la dispariția roilor de albină de acolo. Deci cum putem să protejăm și producția europeană? Vă tot referiți la numeroasele avantaje pentru agriculă, agricultură. Mie mi se pare că sunt avantaje doar pentru industria Um, pentru uh, producția industrială de alimente. Foarte pe scurt, în acordul cu Pacificul, Statele Unite au adăugat, deci cu aceste 11 țări negociere, ceva legat specific de indicațiile geografice. Cât poate să fie de periculoasă această abordare pentru noi? E ceva de bine sau de rău? Uh, thank you. Domnul Flanagan, în ceea ce privește comentariile dumneavoastră referitoare la secretar, secretarul de stat uh, din Statele Unite ale Americii, Înțeleg că trebuie să fim uh, politicoși. Mie nu mi s-a părut că intervenția dumnealui a fost uh, una extraordinară. S-a referit la perioada în care a fost uh, guvernator. Uh, a fost numit în perioada, la momentul respectiv, uh, guvernatorul care apăra cel mai mult interesele biotehnologiei. Deci situația nu este atât, atât de simplă. A primit uh, premiul respectiv dintr-un motiv și proiectul de lege la care mă referisem eu a fost inițiatorul uh, proiectului de, de lege respectivă și este un lucru care mă îngrijorează. Pentru că trebuie să vedem China negociază în Statele Unite și în uh, Europa. Din partea noastră, Phil Hogan, despre care mai multe asociații europene au spus că nu are nicio soluție, nu îi respectă pe agricultori și mă îngrozește faptul că persoana respectivă uh, negociază cu cel care a fost alături de noi în această seară și care a fost lăudat de atât de multă lume. Domnul Buda. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule director. Um, fără doar ce poate, sunt unul dintre susținătorii acestui uh, parteneriat. Călătoresc destul de des în America să-mi dau seama de oportunitatea deosebită pe care o au fermierii din Uniunea Europeană pe piața Statelor Unite ale Americii. Însă, dincolo de uh, această chestiune, aș dori să vă întreb uh, dacă ați mers mai departe de preocupările, cu preocupările dumneavoastră de indicațiile geografice, și anume la etichetarea produselor, știut fiind faptul că inclusiv la nivel uh, european sunt discuții cu ceea ce înseamnă etichetarea produselor cu țara de origine. Și la nivelul Parlamentului European am avut o rezoluție în care au fost păreri împărțite dacă uh, sau nu să etichetăm uh, cu țară de origine atunci când vorbim de preparatele din carne. Și de aceea v-am rugat să-mi comunicați dacă ați avut preocupări în acest uh, domeniu în discuțiile dumneavoastră. Mulțumesc. Poseł Agiu. Thank you. Um, as you... Domnul Agnew. Vă mulțumesc. După cum știți, Rusia a impus interdicții de importuri din, uh, din Uniunea Europeană, însă consumatorii lor își doresc în continuare hrană. Și mă întreb dacă Comisia Europeană a luat notă de o creștere a exporturilor uh, europene înspre Belarus, înspre mm, Ucraina, înspre Mongolia și alte state din uh, Asia, ceea ce ne-ar indica că, de fapt, produsele europene ajung pe alte cale în Rusia. Vă mulțumesc, domnule director. Vă dau cuvântul pentru a pentru a răspunde la aceste întrebări. Puteți să ne transmiteți și răspunsuri în scris. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări și comentarii. Mi-am notat șapte domenii. OMC-ul a decedat sau nu? Nu cred că a decedat. Nu este doar un organism de negociere, este și un organism care monitorizează respectarea uh, regulilor uh, normelor comerciale și care rezolvă litigiile comerciale chiar dacă negocierile pentru accesul pe piață la OMC s-au blocat în acest moment, există anumite lucruri care pot fi negociate doar în cadrul OMC. De exemplu, uh, norme privind uh, diferitele uh, subvenții, subvenții în domeniul pescuitului și așa mai departe, nu pot fi negociate în mod bilateral, deci OMC-ul va avea un rol și pe viitor, chiar dacă agen, tema accesului pe piață este acum uh, schimbată în urma proliferării negocierilor bilaterale pe plan global. Apoi, um, ce se întâmplă cu economiile emergente? Într-adevăr, uh, Uniunea Europeană a depășit din uh, faza în care acordă un sprijin mai mare activităților ecologice din nou, este o temă care poate fi discutată doar în cadrul OMC. Apoi, multe întrebări s-au referit la TTIP, viitoarea rundă de negociere nu a fost uh, uh, stabilită odată, probabil cândva la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie aici la Bruxelles. Nu s-a negociat despre etichetare la TTIP. Statele Unite ale Americii doresc să să se referă la etichetare ca o modalitate prin care să oferim consumatorilor informații privind un produs modificat genetic sau nemodificat genetic, nu este o posibilitate pe care o putem accepta în Europa pentru că există o interdicție, deci etichetarea nu va fi suficientă pentru noi. A fost adresată o întrebare referitoare de, la produsele delicate în TTIP și care, cum le vom trata. Am menționat câteva uh, dintre acestea nu este clar că este vorba de carnea de vită, de pui, de porc, poate nu carnea de porc foarte mult uh, procesată, uh, zahărul, etanolul, amidonul. Acestea sunt produsele delicate față de Statele Unite ale Americii, pentru că uh, în multe dintre aceste cazuri, economiile de scară sunt mult mai reduse și costurile de producție mult mai ridicate în Europa față de Statele Unite ale Americii. Tocmai de, tocmai de aceea există o mare protecție prin tarife pentru aceste produse. În legătură cu aceste produse delicate, nu vom putea să liberalizăm în totalitate uh, sistemul. Mulți dintre dumneavoastră ați uh, citat un studiu recent care ne arată că dacă, ar dacă am liberalizat cu totul atunci uh, Statele Unite ar avea de câștigat 5,8 miliarde de euro exportând mai mult înspre Uniunea Europeană și noi am avea de câștigat doar 0,8 miliarde de euro în urma unor exporturi mai mari în SUA și în, în uh, ceea ce privește carnea de vită. Uh, prețurile ar scădea și producția scădea cu 1,1% în uh, Europa. Deci nu este posibil să ajungem la o liberalizare totală. Trebuie să mărim acces, accesul pentru Statele Unite ale Americii, într-un, însă într-un mod uh, controlat. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la indicațiile geografice. Nu sunt de acord că acestea sunt doar în avantajul marilor companii, chiar dacă unele din cele mai importante nume, cum ar fi Parmigiano Reggiano, este acest număr uh, dă de lucru la 50.000 de oameni, mai ales în, în uh, exploatații agricole de mici dimensiuni în zona respectivă a Italiei. Ma, vasta majoritatea indicațiilor geografice sunt legate de exploatații agricole de mici uh, dimensiuni. Am discutat despre protecția aproximativ 250 de nume, Există diferite exemple, uh, de Alicante, un soi de pară din Portugalia, de exemplu. Deci sunt, um, în spatele acestor nume se uh, stau producători din mici dimensiuni, uh, cooperativa din mici dimensiuni. Apoi, ce s-a întâmplat cu acordul din 2006 privind vinul? Aici nu am rezolvat problema numelor semi, uh, demigenerice, porto, șampanie și, și altele. A existat o clauză care prevedea negocierea tratamentului permanent al acestor nume. Statele Unite ale Americii nu au acceptat eliminarea treptată a acestor uh, denumiri semi-generice și TTIP este ocazia de a garanta protecția celor 17 denumiri europene. Echivalența sistemelor acum. Nu cred că sistemul american bazat pe mărci comerciale registrate este o soluție pentru indicațiile geografice europene, din două motive. Nu ne oferă nivelul mare de protecție de care avem nevoie pentru substanțe alimentare și, în al doilea rând, costul de a-ți apăra uh, numele marca înregistrată în SUA este prea mare pentru companiile europene. Se poate ajunge la milioane și milioane de uh, dolari pe care trebuie să-i cheltui pentru a-ți apăra marca înregistrată în Statele Unite ale Americii. Nu cerem Statele Unite ale Americii să preia sistemul nostru, dar să găsească o posibilitate de a ne proteja aceste indicații pe piața americană. În SUA Există un sistem de, de protejare a whisky-urilor cum ar fi Tennessee sau Bourbon, care fac parte dintr-o categorie distinctă. Deci vedem că acest lucru este posibil și în Statele Unite ale Americii, fără a recurge la mărci înregistrate sau ajunge la un uh, sistem uh, sui generis de indicații uh, geografice. Nu am reușit să înregistrăm progrese în legătură cu acest punct până acum, negocierile au fost foarte dificile, însă ei înțeleg că trebuie să facem progrese în ceea ce privește indicațiile geografice, pentru că dacă nu, acest acord nu va fi aprobat de Parlamentul European, de exemplu, și înțeleg de asemenea că nu încercăm să le impunem sistemul nostru. Deci am făcut anumite progrese, însă mai avem cale lungă de, de parcurs. Unii dintre unii dintre dumneavoastră ați spus că sunt prea optimist față de viitorul acestor negocieri. Eu am încercat să mă refer la provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește sectorul laptelui, în sectorul uh, cărnii. Am încheiat negocierile cu Canada, urmează să negociem cu Mercosur, cu Australia, cu no- Noua Ze- Zeelandă și sunt provocări uh, importante, deci nu putem să ajungem la o liberalizare totală și trebuie să avem o abordare cuprinzătoare, nu prea uh, fărâmițată. Alte trei, patru puncte, domnule președinte. Mercosur. Negocierile s-ar putea să fie reluate, încă nu știm la Consiliu s-a discutat această temă săptămâna trecută. Nu este foarte clar care va fi nivelul de, ambi- de ambiție. CETA, situația nu este foarte clară, probabil va ajunge foarte repede la Consiliu și Parlament, însă totul va depinde de în ce formă va exista mecanismul de soluționare a litigiilor Vietnam Există mai multe puncte uh, îngrijorătoare. La, în ceea ce privește orezul, am oferit un contingent uh, fără tarife, mic, și nu va avea, acest lucru nu va avea un impact asupra pieței uh, orezului în Europa. În ceea ce privește uleiul de măslină și fructele, Vietnamul exportă câteva fructe tropicale în Uniunea Europeană care nu intră în concurență cu produsele noastre. În ceea ce privește Uleiul de măsline, piața lor este complet uh, liberalizată, din câte știu eu, ei nu se produce ulei de măsline acolo. Și apoi ultimele două puncte, TPP și Rusia. TPP. Există un capitol pentru IG-uri în acest acord care nu reprezintă amenințare pentru Uniunea Europeană, pentru că spune următoarele. Dacă uh, Uh, pro, pro, există protecție pentru uh, indicațiile geografice, trebuie trecut printr-un uh, proces pre, predefinit, din care fac parte și unii pași din Uniunea Europeană. Și în ultimul rând, Federația Rusă a existat într-adevăr o, o sporire a schimburilor comerciale cu Bielorusia și cu celelalte state amintite de dumneavoastră din mai multe motive, o proastă etichetare sau fraudă a produselor respective. În al doilea rând, nu am mai putut exporta produse de brânză în Rusia și ce s-a întâmplat a fost că producătorii de lapte au exportat lapte în Bielorusia și laptele respectiv a fost transformat în brânză în Bielorusia sau în alte state și apoi, în mod legitim, brânzăturile respective au ajuns în, în Rusia și, în al treilea rând, a avut loc o deplasare pentru că nu mai putem exporta produse de porc în Rusia și această lacună a fost uh, preluată de alte, alte state în care, de fapt, țările europene au exportat mai multe produse de carne de, de, de porc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy, dziękujemy i tak powiedziałem, będziemy wracać do tematu. Vă mulțumesc. Vom reveni, după cum am spus, la această temă în viitor și acum o să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Dragi colegi, până când așteptăm un schimb aici la prezidiu. Aș dori să vă informez că după 18.30 va avea loc Consiliul European al Tinerilor Fermieri în, într-o clădire învecinată, deci la 18.30 tinerii fermieri de fiecare dată ne invită să participăm în această clădire la ora 18.30 la restaurantul din clădirea Iani. Și acum haideți să trecem la prezentarea studiului trecere în revista sectorului factorilor de producție din Uniunea Europeană. Vom discuta în primul rând situația prețurilor și impactul acestui asupra situației agricultorilor. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat în ultimii ani din punctul de vedere al costurilor furajelor, pesticidelor, uh, energie electrice și este un subiect foarte important. Aș dori să să spun bun venit experților invitați de noi, domnul Justus Wessler și domnul Dușan Dravici din partea Universității Wageningen. Și vă dau cuvântul, domnule Wessler. Bun venit și așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să vă pot prezenta rezultatele acestui studiu. După cum spuneam, este o mare onoare să vă pot prezenta uh, rezultatele studiului nostru. Mă bucură faptul să văd că au foarte mulți, uh, uh, foarte mulți membri ai comisiei noastre au, uh, au rămas prezenți. La universitatea noastră am discutat despre oportunitatea de a introduce cursuri de seară la universitatea noastră pentru a profita la maxim de uh, sălile de reuniune existente și văd după prezența din această seară că nu ar fi o idee foarte rea. Aș dori să vă prezint rezultatele studiului efectuat de o echipă de, de cercetători, din care am făcut parte și eu. Um, colegii care m-au uh, ajutat sunt Alessandro Bonano, Dușan Drabic, care este aici în uh, sală, Valentina Materia, Thomas Venus, Luca Malaguti și Marcel Maier. Aici vedeți modificările anuale în cheltuielile exploatațiilor agricole în fiecare an din 2004 până în 2012 cu diferite sectoare uh, cum ar fi semințele, furajele, energia uh, și substanțele de protecție a plantelor și vedeți că numărul de cheltuielile sunt diferite între statele membre și din punctul de vedere al evoluției pe timp. Este o prima provocare pentru a înțelege nivelurile de concentrare a acestor factori care, care afectează producția agricolă și este foarte diferit să facem, dificil să facem o comparație între statele membre. am văzut de ce am ajuns la acest studiu. A existat o creștere a volatilității în ceea ce privește prețurile resurselor. S-a văzut că există o lacună tot mai mare între costurile de producție și veniturile pe piața agricolă. Pentru a răspunde acestor provocări am folosit două seturi de informații din partea statelor membre și apoi informații din partea uh, companiilor individuale și baze de date obținute de la Eurostat, Faostat, unde a fost uh, uh, necesar pagini de internet. Am examinat partea de cerere și ce am făcut? Am încercat să identificăm modul în care arată concentrarea, recurgând la așa numitul index Hirschman, la care o să revin în câteva minute. Haideți să începem cu primul domeniu, cel al semințelor. Vedeți aici ponderea costurilor în ceea ce privește semințele în statele membre ale Uniunii Europene. După cum am spus, există diferențe foarte mari. Costurile au crescut în anumite state, însă în majoritatea statelor membre, pe parcursul timpului aceste costuri au scăzut. Aici puteți să vedeți concentrarea în legătură cu principalele 10 companii care vând semințe în uh, Uniunea Europeană. Pe primul loc este DuPont, apoi urmează Monsanto, Syngenta și așa mai departe. Și puteți să vedeți când vine vorba de rata de concentrare, este vorba între 705 și 675, 673, deci o scurtă uh, creștere până în 2012, după care asistăm la o scădere ușoară. În rezumat, pentru piața semințelor, între 2 și 15% sunt costurile în, scă- în uh, scădere pe parcursul uh, timpului. Piața europeană este mai puțin concentrată decât uh, cea Uh, globală. Um, cifra de 673 în indexul HHI este una relativ uh, redusă, însă există diferențe importante de exemplu, când vine vorba de semințele pentru secla de zahăr, concentrarea este mult mai, mult mai mare pentru că se ajunge la o cifră de 2444 pe indexul uh, respectiv. Din punctul de vedere al achizițiilor și al contopirilor, Uniunea Europeană este caracterizată mai degrabă de investiții și nu de achiziții a unor, a unor uh, companii. În ceea ce privește piața furajelor, vedem că acestea uh, au ponderea cea mai mare a costurilor în agricultură. Există diferențe și aici între statele membre. În anumite state membre uh, costurile pentru furaje au crescut, în altele au scăzut. Uh, din punctul de vedere al furajelor, nu putem face un rezumat pentru că trebuie să facem o diferență între diferitele tipuri de furaje folosite, după cum puteți uh, vedea aici, când vine vorba de producătorii de mixuri de, de furaje, uh, cele mai mari, 21 de, de uh, companii, vedem că cea mai mare produce 6,4 megatone, megatone, cea mai mică 1,02 megatone. Producerea și consumul acestor furaje se limitează de cele mai multe ori în, aceeași, în același stat cifra de afaceri a crescut cu mai mult de 50% în acești uh, ani și am observat că, într-adevăr, în acest sector, producția s-a concentrat, însă, din punctul de vedere al ratei de concentrare, nu, nu trebuie să ne îngrijoreze din, uh, dintr-o perspectivă economică. În ceea ce privește domeniul energetic, aici observăm că în trecut costurile pentru energie au crescut în sectorul agricol european cel mai mult s-a plătit pentru combustibil și apoi au urmat gazele naturale și alte uh, surse de energie. Din punctul de vedere al ratei de concentrare, vedem că există câteva diferențe între cele trei sectoare uh, de electricitate. Vedem că ponderea costurilor pentru energie electrică este mai mare în agricultură decât în alte sectoare economice în Uniunea Europeană. Deci, uh, și sectorul agricol a devenit tot mai energofag și um, în 23 de state membre s-au cheltuit mai mult, mai mult de 50% din costuri s-au îndreptat înspre uh, energia. De asemenea, concentrarea a crescut în mod uh, treptat. Uh, și sectorul uh, țițeiului a devenit mult mai concentrat și probabil este o tendință care va fi continuată și pe viitor. În ceea ce privește sectorul îngrășămintelor, și aici, în anumite state, în ultimii ani, costurile au, uh, au crescut. Există o diferență, desigur, între diferitele tipuri de, de îngrășăminte în ceea ce privește ratele de concentrare în primele 10 state, putem observa o concentrare moderată, iar cifrele din index sunt foarte reduse, cu o schimbare destul de moderată în ultimii 5 ani. Din punctul de vedere al consumului, acesta este în scădere în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, Există din nou diferențe între tipurile de uh, îngrășământ și cererea a crescut înainte și apoi în ultimii ani a scăzut. Numele de întreprinderi care a produs uh, fertilizatori, îngrășăm, îngrășăminte a crescut în perioada între 2003-2012. Germania, Franța, Polonia, Regatul Unit, țările de jos reprezintă mai mult de 50% din cifra de afaceri uh, bazată pe îngrășăminte și mai multe companii europene au uh, recurs la anumite achiziții. În ceea ce privește protejarea plantelor, aici putem observa că Cheltuielile pentru pe această categorie au scăzut în ultima perioadă. Există din nou uh, di, uh, diferențe, erbicide, fungicide și alte tipuri de substanțe care protejează uh, plantele din punctul de vedere al ratelor de concentrare. Vedem că ratele sunt destul de mari, între 1556 și 1717 conform indexului uh, rele- relevant. Valoarea, cantitatea substanțelor consumate a scăzut, ceea ce ne arată că erbicidele au crescut cel mai mult, urmate de fungicide și insecticide și insecticidele au fost consumate cel mai mult în țările din jurul Mării Mediterane costurile au scăzut în ultimele două decenii, valoarea pânzărilor acestor substanțe de protecție a, a plantelor au scăzut până în anul 2012 și au crescut după acest an. Acest sector european pare că se concentrează tot mai mult, ajungându-se la o pondere între 79 și 83% și numărul de brevete a scăzut foarte mult în, ultime, în ultimele decenii. Este o situație care poate fi explicată prin faptul că este nevoie de investiții foarte mari în cercetare și dezvoltare pentru a obține aceste brevete. În concluzie, nu există un model foarte, un model foarte clar care să ne permită să tragem concluzii definitive pentru un stat membru al Uniunii Europene în parte. Deci nu putem vorbi despre o concentrare definită, definitivă în acest domeniu al Uniunii Europene, o excepție poate fi reprezentată de domeniul uh, furajelor, Deci, dacă v-ar interesa faptul dacă această, această fenomen al concentrării merită sau nu studiat, atunci ar trebui să acordați uh, atenție mai mare furajelor. Aici vedeți în rezumat uh, cer, situația cererii, Tendința este în scădere în ceea ce privește semințele, în ceea ce privește furajele, tendința este în creștere. Iar în ceea ce privește energia, situația a rămas de, uh, destul de constantă la nivelul UE27. În ceea ce privește rata de concentrare, în ceea ce privește oferta, concentrarea se manifestă cel mai mult când vine vorba de substanțele de protejare a plantelor și cel mai puțin în ceea ce privește îngrășămintele și furajele. Și cu aceasta aș dori să-mi închei prezentarea și aștept cu nărăbdare întrebări și comentarii. Mulțumesc. Zaprosił, prosiłbym o zgłoszenia. Na razie jest zgłoszenie tylko pana... Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Agniu, cred că vrea să intervină deocamdată. Aș vrea să știu cum stăm cu timpul de vorbire. Domnul Agniu, doamna Petir, domnule Agniu, aveți cuvântul. Domnule președinte, în primul rând, sunt un pic uh, intrigat, aș vrea să știu cine a cerut acest raport. Cineva de aici de la Agri, dar cine? Cine a, a cerut raportul și cine, cine îl dorește, ca să știm și noi ce se întâmplă. Probabil că a venit de undeva din stânga eșichierului politic de aici, în acest parlament, care probabil că se gândesc că cumva consumatorii sunt păcăliți în acest uh, deal. Însă mă interesează un aspect, e vorba de faptul că costurile cu protecția plantelor au crescut, sau dublat, de fapt. E vorba de e, uh, sute de milioane de dolari și numai în cele mai mari companii pot să-și permite așa ceva. Deci, ca și corporații, a existat o, o, o concentrare clar în acest domeniu și atunci numai cei mari au putut să-și permită acest lucru și probabil cine a dus la această scumpire a costurilor? Probabil legislația europeană. Da. Uh ordinea de zi este fixată de coordonatori când se întâlnesc, poate că n-ați fost atunci când s-au întâlnit coordonatorii și ați întrebat pe cine trebuie să, ar trebui să felicităm, în sensul că cine a avut această idee cu acest studiu? Am înțeles. Uh, să știți că uh, aceste mulțumiri vor ajunge la cei care trebuie să le audă, la coordonatori. Mulțumesc! Și eu, spune doamna Petir, vreau să vă spun că de când am venit aici la Parlament, uh, am văzut uh, că au uh, sosit uh, 3-4 studii aici la noi, dar niciunul dintre aceste studii nu menționează cazul Croației, care este un stat membru de 2 ani de zile și vă atrag atenția. Uh, dumneavoastră, ca și președinte al comisiei noastre, aș dori să cereți ca aceste studii să cuprindă și situația din Croația pe viitor. Mulțumesc. Pełni ma pani rację i przyznaje pani rację. Tak, naj... Mulțumesc. Da, vreau să, să, să, să subliniez că toate statele membre sunt importante, fiecare în parte. Domnul Iar. Ja, vielen Dank. Studiul a fost prezentat puțin cam rapid, cu multe cifre. Deci aș vrea să vă întreb dacă o concentrare mai mare aduce o eficiență mai mare, nu este un lucru rău. Dacă un proces de concentrare uh, Uh, duce la, la crearea unei poziții de monopol, nu este un, uh, un lucru bun. Și aș dori să vă întreb dacă ați observat din acest punct de vedere anumite tendințe îngrijorătoare, dacă se poate uh, ajunge la o poziție de monopol, pentru că aceasta nu este în beneficiul agricultorilor sau considerați că nu există niciun fel de risc din acest punct de vedere? Este și Mulțumesc. Domnule, iar să știți că ne preocupă și pe noi această uh, întrebare și cred că cu ocazia sărbătorilor de Crăciun o să puteți să studiați mai bine. Domnul Nicholson, dar e clar că de Crăciun uh, se pot întâmpla multe lucruri și sunt multe de făcut, dar mulțumim și pentru această prezentare. Uh, nu suntem foarte numeroși în această sală, dar suntem extrem de generoși și de atenți. Am fost foarte atenți. Mi-aduc aminte acum câțiva ani când vorbeam despre agricultură, spuneam, vorbeam despre îngrășăminte, despre despre uh, nutrețuri și despre și despre energie, petrol și tot timpul interveneau aceste elemente. În ce, în ce înseamnă nutrețul știm ce se întâmplă, dar cât privește îngrășămintele și uh, motorina, știm bine că au avut, locuri, au avut loc creșteri ale prețurilor din pricina unor uh, măsuri foarte clare cunoaștem bine că această tendință s-a întrerupt la un moment dat, însă este foarte clar că uh, cineva a profitat foarte mult despre creșterea prețurilor la, um, nu, la îngrășăminte, în condițiile în care și prețurile la petrol au înregistrat niște creșteri, istoric vorbind. Vreau să vă spun că nu sunt specialist, dar este foarte clar că uh, în condițiile actuale, fermierii noștri cu acești factori de producție au mari dificultăți. Da, cred că nu mai sunt alte cereri de intervenție. Într-adevăr, costul de producție are un impact direct asupra veniturilor, da. Fermierii deseori uh, compară prețul la lapte, cu prețul la apă, la ulei și așa mai departe. E normal, e important. Atunci uh, o să cerem expertului nostru să și răspundă la întrebările care au fost adresate. Vă rog. Uh, yes. Quick respond to Croatia. Da, ca să răspund pe scurt întrebării cu Croația, n-am avut date din această țară la dispoziție, pentru că, da, această țară s-a alăturat relativ recent Uniunii Europene și data viitoare cred că se poate face un studiu și cu Croația. Nu înseamnă că nu considerăm că Croația nu face parte din UE, e vorba de uh, disponibilitatea datelor. Întrebarea generală în ceea ce privește reglementările ceea ce a discutat colegul din Regatul Unit. Într-adevăr, când ne uităm la ratele concentrării și pe, bada, pe baza ra, raportului nostru, nu pare să fie un fenomen îngrijorător în sine această concentrare. Însă, <clears throat> inovarea în anumite sectoare, cum ar fi cel legat de semințe și uh, agenții de protecție a plantelor, Aici uh, inovarea, vă spuneam, cercetarea a scăzut, au scăzut foarte mult pentru că accesul pe piață, omologarea de piață sunt deosebit de costisitoare în acest sector. Deci sunt obstacole de reglementare aici, în aceste sectoare și atunci este foarte clar că o concentrare se impune în aceste sectoare pentru că uh, companiile mai mici nu pot să-și lanseze produse pe piață în condițiile în care costurile de omologare sunt foarte mari și de intrare pe piață. Dar vreau să spun că asta se aplică celor care produc uh, produse petrochimice, uh, protecția plantelor biologică, etc. Deci, încă o dată, costurile de aprobare, de omologare sunt deosebit de mari și deci intrarea pe piață este mai grea. Apoi, <clears throat> Uh, care ar fi tendințele care ar putea să ne îngrijoreze. Noi, în studiul nostru, am ajuns la concluzia că, având în vedere concentrarea observată, nu trebuie să fim extrem de îngrijorați. E vorba de niște piețe de nișă unde concentrarea este mult mai mare decât pe alte piețe, însă este, de, este perfect clar pentru că, bineînțeles că piața de nișă este ceea ce este, concurența nu este aceeași ca uh, pe o piață normală și, din punctul de vedere al avantajelor uh, sociale, nici nu ar fi util să se investească pe o astfel, astfel de piață de nișă. În ceea ce privește monopolul și piața îngrășămintelor, și uh, evoluția prețurilor la îngrășăminte, aceste prețuri sunt foarte strâns corelate cu evoluția prețurilor la petrol sau la motorină. Atunci când acestea au scăzut, se pune întrebarea de ce nu au scăzut și prețul la îngrășăminte dacă sunt așa de corelate. Conform datelor pe care noi le-am avut la dispoziție, să știți că noi am observat că totuși a scăzut prețul la îngrășăminte dar această scădere nu a, scă nu a fost așa de pronunțată ca cea uh, la prețul uh, care a fost uh, observată la, la motorină sau la petrol. Deci nu a existat o scădere echivalentă pentru că, bineînțeles, că acest sector a reacționat cu oarecare întârziere. E normal. În ceea ce privește acele profituri anormale pe care le-ați menționat în acest sector, este foarte greu să deducem asta din datele pe care le avem la dispoziție. Uh, da, în sectorul încălțămintelor această concentrare nu este așa de mare, iar conform măsuri, uh, măsurătorilor standard, uh, nu uh, putem să considerăm că este o așa de mare concentrare pentru că politica prețurilor este mai flexibilă. În orice caz, dacă mai aveți și alte întrebări, puteți să le transmiteți pe e-mail, de exemplu. Vă stăm la, la dispoziție. Dziękuję. Mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru toate aceste informații deosebit de interesante. Uh, realitatea este complexă, știm bine, uh, auzim asta și din gura fermierilor, agricultorilor, când se evocă subiectul uh, rentabilității Vedem aici, bineînțeles, niște medii, dar uh, situația este mult mai variată pe teren. Am terminat, uh, mulțumim tuturor, mulțumim experților pentru prezentările făcute. Încă o dată <clears throat> vă invit să studiați cu atenție acest document uh, atunci când veți avea un pic de timp liber și vreau să vă reamintesc invitația tinerilor fermieri care ne așteaptă la ora 18.30 la etajul 3 aici, în această clădire. Domnule Flanagan, da, foarte pe scurt. Atunci când apare o prezentare PowerPoint, puteți să vă asigurați că și membrii noștri au uh, o versiune tipărită, pentru că deseori nu putem să vedem aceste ecrane. Trebuie să fii omul bionic ca să poți să vezi tot timpul aceste lucruri. Pentru că este foarte clar că ca să obținem un astfel de document trebuie să uh, putem să avem acces la el sau nu, atunci ce sens mai au eforturile noastre de mediu. Dacă am fi pus uh, una pe altul aceste documente tipărite, ar fi fost mai înaltă acest uh, teanc decât, uh, decât unul Eiffel. Deci haideți să nu glumim cu astfel de lucruri, dacă se poate. Da, da, o să vedem, o să facem ceea ce ne-a spus, vom rezolva asta cu secretariatul, bineînțeles. Mulțumim foarte mult, ne vedem mâine la ora 9. Acum ne întâlnim cu tinerii fermieri care ne-au invitat.